Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie sehr herzlich zur Sitzung begrüßen. Wir werden heute Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit! Astăzi vom discuta cu domnul Westcott și cu doamna Marston despre Africa, despre relația dintre Sudan și Sudanul de Sud. Așadar, vom discuta, și vom discuta și cu uh, domnul uh, ministru din Albania și cu minist, uh, ministrul pentru integrare europeană despre relația dintre Uniunea Europeană și Albania. Mulțumim foarte mult pentru această oportunitate. Doresc de asemenea să vă fac următoarele comunicări. Pe 8 mai Subcomisia pentru drepturile omului va avea, a, mă scuzați, pe 8 mai a avut o întrevedere cu doamna cu reprezentantul pe Uniunea Europene pe drepturile omului. Doamna Andrichene este raportor. Consiliul European dorește să numească primul reprezentant special pe această temă în iunie, mai ales pentru că e vorba de o chestiune urgentă și pentru că e atât de urgent, noi vrem să insistăm, să ne mișcăm cât se poate de repede și ar trebui să acționăm în baza textului original E vorba de versiunea revizuită în engleză. Deci, termenul uh, de depunere a amendamentelor trebuie să fie unul fezabil, și anume pe 16 mai, ora 12, astfel încât să putem acționa repede și pe 26, ba nu se corectează președinte, pe 24, să putem să votăm la Comisia Parlamentară. Mi se pare că e urgent să acționăm astfel. Poate că putem să trecem și pe la plenară prin procedura de urgență cu uh, condiția să nu existe un număr de membri care să fie împotrivă. Vreau pe scurt să vă spun că nu vom mai fi de față la dezbaterea raportului meu și există un motiv pentru care se întâmplă asta. Rezultatul unor alegeri din Germania a făcut ca uh, Um, să fie afectată um, atitudinea și să fie afectate uh, lucrurile în partidul meu, așa că trebuie să mă deplasez repede repejor în Germania și sper să aveți înțelegere față de această situație delicată. Totuși, v-am transmis documentul și vă invit să faceți următorul lucru. Până lunea viitoare puteți să depuneți amendamentele scrise sau orale. Va trebui să ne vedem, cred, luni la Strasburg, să discutăm despre acest subiect, astfel încât imediat după aceea să reușesc să finalizez proiectul de raport, să vi-l pot trimite, acesta fiind pregătit pentru încadrarea amendamentelor. Dacă sunteți de acord cu această procedură, atunci va trebui să ne mișcăm astfel ca să nu se mai ajungă la alte tergiversări. Din păcate, situația în partidul meu de acasă este cum este și trebuie să procedăm astfel, fiindcă trebuie să plec astăzi. Veronic de Kaiser are acum cuvântul. Monsieur. O chestiune tehnică, domnule președinte, s-a vorbit despre data de 6 mai și apoi de 24 mai. Sau ori e vorba de luna iunie, ori e o problemă. A, e vorba de 16. Da, tocmai mă întrebăm. Mulțumesc! Damit einverstanden. Bun. Sunteți de acord să procedăm așa cum am propus? Încă o dată îmi cer mii de scuze, dar din păcate mereu apar momente neprevăzute, momente triste în politică. Eu trebuie să plec acum și las uh, reuniunea pe mâinile domnului Kozacek. Mă cer scuze, spune președintele Kovacev. So, colleagues, good afternoon also from my side and welcome. Bună ziua, dragi colegi. Trecem direct la treabă. Avem un prim schimb de vederi cu Nicolas Westcott. Este director la SAE pentru Africa. Discutăm despre strategia Uniunii Europene în ceea ce privește Sudan, Sudanul de Sud și evoluțiile recente în, Af- în Africa Occidentală și Centrală. Bun venit, invitatului nostru, domnul Westcott. Bun venit, doamnei Marston. Vom discuta împreună strategia Uniunii Europene de a promova stabilitatea în Sudan, Sudanul de Sud și uh, de a evita un conflict care acum pare iminent. Acțiunile Uniunii Europene sunt foarte importante pentru Parlamentul European. Vreau să vă spun că domnul Westcott ne va pune la zi în ceea ce privește uh, evoluțiile recente din Africa Occidentală și uh, uh, Centrală. Vom discuta despre Republica Democrată Congo, Mali și despre întreaga regiune în ansamblul său. E foarte important ca noi să asigurăm stabilitatea în regiune, să reinstaurăm democrația și să asigurăm o bună cooperare cu entitățile regionale din Africa. Aș dori, în cele ce urmează, să dau cuvântul special, reprezentantului special al Uniunii Europene uh, pentru, uh, pentru Sudan, doamna Rosalind Marston. Uh, cer scuze, de fapt, dăm mai întâi cuvântul domnului Westcott, care dorește să intervină acum. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a uh, trece direct la subiect, doresc să mă uh, scuz în fața colegilor care au fost aici săptămâna trecută la reuniunea la care eu nu am putut participa. De aceea, agenda de astăzi este extinsă, astfel încât cei care doresc informații adiționale despre Africa Centrală, Africa Occidentală și de Sud, uh, să poată să o facă în liniște. Astăzi este un Consiliu European pe afaceri externe. Vom, se va discuta despre toate aceste subiecte în această după-amiază. Mai târziu va trebui să mă deplasez într-acolo. Prin urmare, domnule președinte, acum voi face o scurtă prezentare a ultimelor revoluții din Africa Centrală și de Sud, după care voi da cuvântul colegei mele Marston ca să vorbească despre Sudan, iar mai apoi vă stăm la dispoziție pentru întrebări, uh, dar timpul va fi restricționat. Crizele din cornul Africii vă sunt bine cunoscute, dragi colegi. Sunt crize care au izbucnit în Africa Occidentală, însă, uh, și care au, uh, sunt de o natură mai nouă. Noi acum oferim, ne pregătim să oferim un răspuns la ceea ce se întâmplă acolo. Mă refer în special la situația din Mali și Guinea-Bissau. Situația din Sahel este una fragilă de ceva vreme încoace. Interesele europene se leagă de teama cu privire la răpiri, la terorism, la trafic de drog, de persoane și așa mai departe. Date fiind interesele noastre în regiune pentru sigur, siguranță, noi am dezvoltat o strategie care a fost adoptată în Consiliul de Afaceri Externe anul trecut. A fost o strategie corectă și bună, dar puțin cam tardivă, fiindcă viteza evoluțiilor din Sahel cu, cu precădere în Mali au arătat cât de fragile sunt lucrurile și cum acțiunile pe care noi ni le-am propus ar fi trebuit de fapt să fie întreprinse cu 2-3 ani în urmă, astfel încât să contracarăm uh, situația de acum. Lucrurile sunt cum sunt și ceea ce a rezultat după intervenția soldaților la Bamako, în urmă cu o lună, nu a făcut altceva decât să precipiteze colapsul statal. A fost un colaps fizic în nord, unde rebelii tuaregi, uh, islamiști, uh, jihadiști au preluat controlul. Iar uh, la Bamako, guvernul nu mai funcționează și nu mai controlează partea de nord a țării. Există și în Sud anumite evoluții unde lovitura de stat militară a făcut ca guvernul să piardă puterea. Răspunsul ECOVAS a fost unul clar și rapid. Aceștia au impus sancțiuni imediate, astfel încât junta să fie de acord să redea puterea unui guvern civil de tranziție, astfel încât să se poată organiza alegeri, alegeri care sunt prevăzute pentru luna aceasta. Au fost, de fapt, prevăzute pentru luna mai, dar acum au fost amânate cu un an până când se reinstaurează liniștea. Perioada aceasta de tranziție rămâne însă problematică și în continuare se poartă negocieri în ceea ce privește rolul forțelor armate conduse de capitanul Sabul și uh, interacțiunea cu guvernul interimar condus de fostul președinte al adunării generale, președintele Traore și premierul Diara, un premier interimar. În aceste împrejurări, Uniunea Europeană continuă să uh, suspende ajutorul umanitar. Dacă există un acord pentru o tranziție progresivă și dacă există un mesaj clar că guvernul civil este cel care are puterea, atunci noi vom relua asistența astfel încât să putem să asigurăm și să însoțim procesul de tranziție. Dacă însă forțele militare nu doresc să transfere puterea autorităților civile, atunci vom, ne vom consulta cu statele membre și vom avea în vedere aplicarea articolului 96 de la, din acordul de la Cotonou. Nu vom mai oferi ajutor până când lucrurile nu vor reveni la un control civil democratic. Deocamdată situația e incertă. Noi am spus care este poziția noastră, am spus uh, foarte clar în fața ECOVAS. Recent au avut loc întâlniri uh, Uh, cu privire la ceea ce se întâmplă la fața locului, cu ceea ce se întâmplă la Bamako. Chiar dacă se ajunge la un acord în ceea ce privește tranziția în sud, în nord, totuși, lucrurile rămân în continuare îngrijorătoare, fiindcă pare destul de greu să reinstaurăm, un, să fie reinstaurat un guvern legitim din punct de vedere constituțional prin mijloace pașnice. ECOVAS a lansat procesele de negociere în vederea obținerii păcii. Rămâne de văzut dacă se vor efectua progrese. Dacă răspunsul, dacă rezultatul va fi favorabil, prea bine. Dar există câteva Uh, grupuri teroriste în regiune, inclusiv Al-Qaeda, care nu au niciun interes să se ajungă la o soluție pașnică, astfel încât să fie implementat statul de drept în nordul Maliului. Prin urmare, se poate ajunge la o situație în care ar fi nevoie de intervenție cu forța, astfel încât să fie reinstaurată pacea. ECOVAS a fost de acord să uh, trimită mai multe trupe în regiune, astfel încât să facă ordine, dar deocamdată, până nu știm exact care va fi situația în Sud, e destul de greu să prevedem pași adiționali în Nord. ECOVAS a cerut sprijin financiar pentru forțele ECOVAS uh, care se află la fața locului, ca să poată interveni în cazul în care se va cere asta, astfel încât să reinstaureze liniștea în țară. Vom lua în considerare acest, această solicitare. Sigur că va trebui să ținem cont de mijloacele limitate de care dispunem și, de asemenea, trebuie să știm foarte clar cu ce guvern avem de-a face și care, este, care va fi mandatul forțelor ECOVAS uh, din teritoriu. Iată așadar care este situația la ora actuală. Cu privire la Guinea-Bissau, vreau să vă spun că criza de acolo este una mai adânc înrădăcinată și mai veche. Există mai mulți factori politici uh, în acest stat care au dus la instabilitate în ultimii 20 de ani. Există divergențe etnice, divergențe între forțele armate și uh, societatea civilă. De asemenea, Uh, traficul de droguri uh, și corupția marchează profund uh, toate activitățile din acest stat. Deja am implementat articolul 96 din acordul de la Cotonou în relațiile de ajutorare a statului Guinea-Bissau și inițial speraserăm ca procesul electoral prezidențial să fie unul care să schimbe situația și să fie unul care să mm, aibă drept rezultat instaurarea unui guvern civil care să implementeze o reformă anticorupție și um, o reformă antimilitară. E bine, procesul electoral a fost întrerupt, s-a organizat o lovitură de stat, iar politicienii civili au fost înlăturați Rezultatul fiind că va exista o perioadă de un an de tranziție către o dominație civilă, dar una cu care să fie de acord forțele armate. Ei bine, nu acesta a fost rezultatul și din nou s-a decis uh, implementarea unui, uh, s-a decis trimiterea uh, unui detașament de 600 de persoane la fața locului. Forțele militare deocamdată nu au acceptat termenii propuși de Covas și la ora actuală există câteva trupe din Angola care trebuie să asigure o reformă a ă, structurilor de securitate. Junta a solicitat ca aceștia să se retragă, ECOVAS a fost de acord să retragă trupele, doar în momentul în care ECOVAS va fi în măsură să înlocuiască acești oameni. Iată de ce situația este foarte incertă la ora actuală. După cum am spus, Uniunea Europeană a implementat articolul de suspendare 96. Situația guvernamentală din Guinea-Bissau nu este atât de gravă precum cea din Sahel, unde există o criză umanitară foarte gravă din cauza secetei și a uh, lipsei de alimente. În Guinea-Bissau, totuși, uh, situația economică se înrăutățește pentru că băncile se închid, nu există activitate comercială, recoltele nu se vând, iar acum problema umanitară este una exacerbată. În Sahel, Uniunea Europeană oferă în, în, în continuare, mă scuzați, uh, sprijin, astfel încât să ajute oamenii, indiferent că oferim asistență guvernamentală sau nu. Cert este că în ambele state mai sus menționate, situația este una gravă. Păstrăm legătura nu doar cu uh, ECOVAS, ci uh, și cu Mauritania, Algeria, Sahel și alte țări uh, direct vizate. Și acționăm la unison cu uh, Națiunile Unite. Există și alte țări în Africa unde evoluțiile au fost ceva mai bune. În Malawi, de Paște, s-a înregistrat o criză după ce președintele a murit uh, în mod neașteptat. Constituția spune ca uh, vicepreședintele ales să fie cel care preia imediat mandatul. Dar o parte din, uh, spri, din uh, uh, cei care l-au susținut pe fostul președinte nu au fost de acord cu asta, fiindcă acesta din urmă fusese dat afară din partid. Uniunea Europeană a acționat uh, cu, la unison cu SUA, cu ONU, implementând uh, uh, ideea, susținând ideea că se va implementa Constituția. Tranziția de putere a fost una lină și acum uh, vicepreședintele a devenit președinte, după cum dicta și Constituția iar o criză constituțională a putut fi astfel evitată. Guvernul acum poate să țină cont de contracararea crizei economice care a pus stăpânire pe acest stat. Zimbabwe acum. După ce Uniunea Europeană a decis să ridice o parte din măsurile ă, de restricționare, am convenit să implementăm ă, acțiunile unei echipe ministeriale de acțiune. E vorba de o echipă care s-a deplasat la Bruxelles, s-a întâlnit cu natul reprezentant și am făcut un plan de acțiune cu privire la uh, revizuirea măsurilor uh, prevăzute în articolul 96 la finele lui iulie, când vom decide dacă s-a făcut suficiente, dacă s făcut suficiente progrese, astfel încât să fie implementată noua Constituție și să poată fi organizate noi alegeri la anul. Sigur că trebuie să vedem dacă s-au făcut suficiente progrese astfel încât să eliminăm măsurile de restricționare ce au fost uh, implementate până acum. Avem un dialog pozitiv și trebuie să vedem care va fi rezultatul acestuia la finele lui iulie. Doresc la final să menționez și Republica Democrată Congo, unde există în sfârșit un nou guvern uh, care a rezultat în urma alegerilor de anul trecut, un guvern tehnocrat în mare parte și este încurajator faptul că acum avem oameni acolo cu care să putem negocia și cu care să putem uh, relua implementarea ajutorului umanitar european într-o manieră cât se poate de eficientă. E o mare provocare ceea ce se întâmplă în estul țării, unde un fost uh, comandant rebel a revenit în armată în urmă, și care a părăsit forțele armate acum și a revenit la vechile obiceiuri și acum există din nou un conflict între forțele armate și rebeli. Trebuie să vedem care va fi rezultatul acestor altercații. Cu privire la Sudan, prefer să dau cuvântul lui Rosalind Marston ca să vă, ca să vă prezinte situația de la, de la fața locului. Situația a evoluat dramatic în ultimele săptămâni. Uh, Uh, forțele din uh, Sudanul de Sud uh, au atacat orașul Heglig și acum se încearcă găsirea unei soluții pașnice, după cum va sublinea și Rosalind Marstlin. E foarte important ca comunitatea internațională să se exprime la unison, astfel încât să uh, Uh, fie implementat un armistițiu, iar cele două părți să se întoarcă la masa negocierilor. Dorim acest rezultat, iar pentru asta atât Uniunea Africană cât și uh, Consiliul de Securitate ONU au convenit asupra unei foi de parcurs, iar Uniunea Europeană dorește să exercite presiuni asupra celor două părți, astfel încât acestea să revină la masa negocierilor. Rosalind. Mulțumesc, așa cum spunea Nick. Uniunea Europeană e foarte îngrijorată în legătură cu escalarea violenței uh, care a avut loc recent, recent între Sudan și uh, Sudanul de Sud și ocuparea de către Sudanul de Sud a zonei Heglig, care are petrol foarte mult, ce fapt care a dus la uh, condamnare internațională din partea Uniunii Europene. Președintele Van Rompuy l-a uh, sunat pe președintele Salvachir din Sudanul de Sud uh, pentru a uh, ruga să pună capăt violenței. Apoi, uh, s-a, uh, Uniunea Africană a condamnat și a bombardarea uh, teritoriului din uh, Sudanul de Sud de către forțele militare sudaneze. Consiliul Afaceri Externe a discutat în 23 aprilie situația din uh, Sudan și Sudanul de Sud Uh, pe atunci, uh, Sudanul de Sud își trăsese uh, forțele din Heglig, fapt care a fost salutat și ambele guverne au fost rugate să înceteze atacurile directe sau indirecte prin reprezentanții asupra vecinilor. De asemenea, să-și retragă um, forțele milițienești din zona Abei și să evite discursurile belicoase. De asemenea, Uniunea Europeană a exprimat un sprijin sprijin puternic față de forțele uh, Uniunii Africane și a uh, grupului la nivel înalt uh, prezidat de către președintele Mbeki, împreună cu ONU și cu alți parteneri internaționali pentru a se asigura că ambele guverne iau măsurile care au fost evidențiate la Consiliul pentru Afaceri Externe. Și ne-am bucurat când în 24 aprilie Consiliul Uh, Uniunii Africane a publicat o foaie de parcurs detaliată care a uh, identificat măsuri foarte clare pentru a pune capăt ostilităților și pentru ca ambele uh, părți să revină la masa negocierilor. Această foaie de parcurs a fost sprijinită de către Consiliul de Securitate ONU în rezoluția 2046 din 2 mai. Ca, în această rezoluție Uniunea Europeană a salutat uh, călduros această rezoluție încă o dată și credem că această uh, adoptare cu unanimitate a unei rezoluții capitolul 7 a fost o adevărată realizare și a fost un exemplu de cooperare strânsă între ONU și Uniunea Africană. Și cred că e o, foarte bine că am obținut uh, consens la nivel internațional în legătură cu măsurile care ar trebui luate în continuare. Iată, deci avem o foaie de parcurs, cu uh, termene care sunt uh, ambițioase, sunt foarte strânse. Uh, sigur că acestea sunt însoțite de raportare, de, de, de cerințe de raportare de către Consiliul ONU și Consiliul Uniunii Africane și ele sunt însoțite de către amenințarea cu aplicarea articolului 41 dacă una din cele două părți nu își îndeplinește obiectivele. Uh, promisiunile. Deci obiectivele ONU e, obiectivul ONU este să mențină presiune asupra ambelor părți în alta reprezentant, în 5 mai, a, a, uh, luat, o, a luat poziție printr-o declarație și Uniunea Europeană continuă să sprijine grupul uh, la nivel înalt, președintele Mbeki și, uh, uh, și eforturile emisarului special ONU. Eu am fost la Khartoum, am vorbit cu ambele părți și am fost uh, în cooperare foarte strânsă cu partenerii regionali și internaționali, printre care se numără China, Etiopia, Egipt, uh, uh, Turcia și alți împreună cu trimișii speciali ai Norvegiei, SUA și ai Regatului Unit e foarte important ca declarațiile celor două părți uh, să fie însoțite de acțiuni concrete la fața uh, locului, precum și o reluare imediată a negocierilor. Sperăm că în zilele următoare grupul Mbeki va reuși să întrunească o reuniune la Addis Abeba împreună cu, sub uh, mecanismul de uh, securitate uh, JPSM. Cred că este foarte important ca acest uh, Uh, această mm, acest mecanism de monitorizare și verificare comun să fie acționat. Uh, cele două părți și-au dat uh, acordul și uh, e, funcționarea mecanismului este verificată de către observatori internaționali, pentru că e foarte important ca uh, încetarea ostilităților de-a lungul graniței să fie respectată. Salutăm evoluțiile și declarațiile din ultimele zile, conform cărora uh, Sudanul de Sud și-a retras forțele din uh, zona Abei și sperăm ca uh, Sudanul să respecte și prevederile rezoluției 2046. Conflictele de acolo sunt legate de uh, situația din regiunea Cordofanul de Sud și uh, Blue Nail, uh, Nile în această zonă uh, uh, conflictul vizează mai ales uh, mișcarea SPLMN. Salutăm faptul că rezoluția Consiliului ONU stipulează faptul că atât guvernul Uh, sudanez, cât și SPLM North trebuie să coopereze cu președintele Mbeki și cu uh, premierul uh, Milas pentru a se asigura că acordul cadru pe care ambele părți l-au semnat în 28 iunie anul trecut e respectat. Ne îngrijorează și faptul că guvernul sudanez încă nu a acceptat propunerea tripartită cu privire la accesul umanitar al civililor în uh, regiunile Cordofanul de Sud și uh, Blue Nile, uh, care a fost discutat la ONU și la Uniunea Africană din februarie. Deci, noi încurajăm guvernul suradez sudanez să permită accesul agenților umanitari în zonele de conflict din cele două părți. Uniunea Europeană e îngrijorată și de situația privind de drepturile omului, atât în Sudan cât și în Sudanul de Sud. În uh, cazul Sudanului de Sud, preocupările noastre se leagă mai ales de încălcări ale drepturilor omului de către SPLM. Uh, comisarul ONU, Navi Pile, a salutat uh, deschiderea guvernului din Sudanul de Sud și sperăm că uh, reprezentantul ONU va avea permisiunea și guvernului sudanez să viziteze Khartoumul. Uh, ziariști, uh, dizidenți, și activiști pașnici au făcut obiectul violențelor. Unul dintre aspectele acordului de pace a Uh, fost uh, numirea unui guvern uh, care să se bazeze pe diversitate și pe libertatea de exprimare și Uniunea Europeană și-ar dori ca libertățile fundamentale să fie respectate, de asemenea și ca guvernanța democratică să domnească în Sudan și în Sudanul de Sud. Ne bucurăm de faptul că președintele Salva Kiir a vizitat Bruxelles în martie. În timpul vizitei a confirmat faptul că guvernul său dorește să respecte acordul de la Cotonou. Uh, sperăm că acest acord uh, va reprezenta o adevărată bază pe termen lung pentru relațiile noastre cu Sudanul de Sud, dar sperăm să se înregistreze și uh, progrese în ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului. În fine, deși atenția internațională se bazează mai ales, e, e concentrată relațiilor uh, între Sudan și Sudanul de Nord, datorită foi de parcurs și a rezoluției ONU, e foarte important să nu uităm și regiunea Darfur. Uh, situația de securitate din Darfur nu este atât de proastă cum a fost în urmă, în urmă cu câțiva ani, dar tot nu e foarte bună. Există uh, foarte multe acte de uh, banditism și recent uh, au, au avut loc uh, incidente foarte grave, mai ales în uh, Darfurul de Sud. Ne îngrijorează că Uh, nu avem, uh, deci nu există niciun fel de acces umanitar la Jabal Nara, și uh, că libertatea de mișcare, mai ales uh, aeriană, este foarte restricționată. Prezența a 1,7 milioane de uh, persoane strămutate pe plan intern în tabere nu e o situație normală. Uniunea Europeană a încurajat guvernul din Sudan și mișcarea de liberare și justiție să aplice documentul de la Doha pentru Darfur, care a fost semnat în iulie anul trecut și să stabilească o adevărată autoritate în Darfur pentru implementarea acestui acord. Regret să spun că în ultimile patru luni progresele au fost uh, foarte limitate. Guvernul sudanez nu a reușit să își țină promisiunile financiare și această situație merită atenția noastră cea mai uh, strânsă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim uh, invitațiilor noștri pentru aceste dări de seamă cu privire la situația din Sudan și Sudanul de Sud. Aș dori în primul rând să dau cuvântul doamnei de Kaiser, care este uh, șefa uh, misiunii UE pentru alegerile din Sudan și Sudanul de Sud. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare domnului Westcott uh, legată de Republica Democratică Congo. Ne-a spus câteva cuvinte despre Republica Democratică Congo și când ați uh, spus aceste cuvinte, mi-ați lăsat impresia, impresia că sunteți optimist și plin de încredere și, da, recunosc că față de alte țări precum uh, Mali sau uh, Guinea-Bissau, care se află într-o adevărată catastrofă, situația Republicii Democratice Congo este mai puțin gravă. Însă, când vorbiți de reluarea de, uh, negocierilor cu guvernul, aș dori să reamintesc că misiunea noastră de observare a alegerilor cu doamna Nedelcheva nu a fost mulțumită de felul în care negoci- uh, alegurile, alegerile au fost organizate, deci aceste alegeri Uh, au fost marcate de fraude electorale masive și, pe de altă parte, situația activiștilor privind drepturile omului. Mă gândesc la procesul Shebaia, organizat uh, de un tribunal militar, un uh, proces bine organizat, dar în care punitatea celor care au considerați adevărați asasini e deplină, pentru că sunt liberi și apelul doamnei Șebaia nu a fost încă auzit și au mai avut loc și alte crime care nu au fost elucidate, iar situația rămâne foarte, foarte îngrijorătoare, mai ales uh, în ce privește drepturile omului. Și ce aș dori eu să spun, dacă Uniunea Europeană uh, pe drept cuvânt preia negocierile, uh, asistența, relațiile cu uh, Republica Democratică Congo, ar trebui să avem și niște condiții pe care să le impunem, să cerem uh, îmbunătățiri pe acest plan și, în orice caz, în grupul meu și sper că și în celelalte grupuri, va exista o cerere de organizare de o dezbatere în regim de urgență cu privire la Congo, care poate ne va reaminti care sunt aspectele, și poate că e necesar să facem acest lucru, care sunt aspectele unde am dorit să se uh, înregistreze progrese. În ce o privește pe doamna Marsden, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați prezentat situația din Sudan, mai ales situația din Sudanul de Sud, însă aș dori să vă întreb – Uh, când ne faceți această analiză și mă bucur, bineînțeles, că la Consiliul de Securitate ONU poziția este uh, univocă, avem o foaie de parcurs și termene clare și mă bucur de acest lucru, dar dacă facem comparații între situația de acum un an și situația actuală, ne dăm seama că uh, avem de-a face cu o, un regres. Aș putea spune că toate problemele care nu au fost rezolvate, cetățenia, împărțirea veniturilor uh, uh, provenite din exploatarea petrolului și așa de mai departe, sunt, uh, aceste probleme încă persistă, dar conflictele, bombardamentul din regiunea Blue Night, imposibilitatea de a trimite ajutoare umanitare, rolul tot mai important al Chinei, mi se spune că ea va fi mediatorul, că e gata să vină cu banii jos un miliard de dolari, toată această evoluție într-un an nu cred că reprezintă un progres. Mă întreb dacă nu am fost suficient de vigilenți, nu am, fost, n-am avut discernământ, nu a fost suficient de hotărâți. Care este părerea dumneavoastră, doamne Marsden, în ce privește acest an care s-a scurs și care a fost foarte uh, dificil pentru Sudan și Sudanul de Sud și ce nu a făcut uh, comunitatea internațională sau ce au făcut greșit? Noi am uh, fost cei care am forțat uh, uh, declararea independenței, pentru că nu ar, dacă nu ar fi avut loc un război și dacă în ciuda independenței tot ajungem la război, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, mai ales în ce privește rolul Chinei și problema veniturilor din petrol și al uh, construirii unui gazoduct, unui oleoduct care ar traversa Kenya. Iată întrebări foarte grave. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Acum, domnul Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Efectivamente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pornind de la situația dificilă cu care ne confruntăm, e clar că decizia unanimă luată la data de 2 mai este deosebit de importantă. Este important, de asemenea, ca Sudanul Uh, și Sudanul de Sud să pună în aplicare toate cele decise în data de 2 uh, mai. De fapt, cerințele ONU și ale Uniunii Africane sunt cât se poate declare. Încetarea conflictului militar, retragerea uh, trupelor armate, de asemenea stabilirea unor granițe cât se poate declare, Uh, rezolvarea problemelor legate de producția de petrol, îmbunătățirea relațiilor dintre cele două state și, de asemenea, accesul uh, ajutoarelor umanitare. Toate acestea sunt condițiile stipulate de rezoluția ONU. Suntem îngrijorați însă de propaganda din ambele state, propaganda care ar putea prea bine să ducă la izbunirea unui război. Și de aici Uh, dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. Care sunt posibilitățile pe care le întrevedeți pentru oferirea de către Uniunea Europeană a unui ajutor umanitar în cele două state? Bineînțeles, problema petrolului este una crucială. Sudanul de Sud are posibilitatea de a exporta resursele de petrol prin uh, sau folosind teritoriul sudanez însă mă întreb dacă această posibilitate se va concretiza vreodată. Și de asemenea vreau să vă întreb în ce măsură Sudanul de Sud va putea vreodată uh, să pună în aplicare tratatul de la Cotonou, acordul de la Cotonou. Oare Sudanul de Sud va putea deveni vreodată o parte semnatară a acordului de la Cotonou sau nu? De asemenea, președintele sudanez a fost uh, deja uh, pus sub acuzație de către Curtea Internațională privind drepturile omului și, în acest context, vreau să vă întreb în ce măsură Sudanul de Sud ar putea vreodată adera la acordul uh, statelor ACP și, de asemenea, în ce măsură Sudanul de Sud ar putea deveni parte semnatur, semnatar a acordului de la uh, Cotonou și în ce măsură această situație ar putea duce la îmbunătățirea relațiilor dintre Sudan și Sudanul de Sud. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Gomez, care este la rândul uh, ei uh, președinta a misiunii de observare a alegerilor în Sudan și Sudanul de Sud. Nu pot să pierd această ocazie și uh, să nu pun o întrebare despre Etiopia. Domnule Westcott, ce facem noi pentru a duce la sau a incita la la eliberarea sutelor de jurnaliști arestați din Etiopia? Și, de asemenea, ce facem pentru a ajuta pe jurnaliștii suedezi care sunt în, încarcerați în Etiopia? Acum mă voi întoarce la Africa de, de vest și mulțumesc domnului Westcott pentru tot ceea ce ne-a uh, prezentat. Uh, pornind de la această prezentare, dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu acționează în această zonă. Uh, din păcate, politica noastră externă uh, nu este suficient de solidă. Iată, nu facem față uh, provocărilor. Însă, aș vrea să vă întreb dacă SAE se gândește sau nu la implicațiile care implicațiile renunțării la misiunii europene în Guinea Bissau. Mă întreb dacă aceste, această situație din Guinea Bissau nu ar necesita mai degrabă o implicare mai activă decât în trecut al Uniunii Europene. Care este părerea dumneavoastră? De asemenea, ați făcut uh, clar legăturile între evenimentele din Mali și Guinea Bissau, vorbeați despre uh, Uh, toate rețelele de bandiți și de asemenea de uh, teroriști și pornind de la această, de la această situație pe care ați prezentat-o prea bine, nu credeți că ne-am putea teme de izbucnirea unui război în regiunea de graniță dintre Angola și Guinea-Bissau? Și acum dați-mi voie să, să trec la, la Sudan. Vreau să-i mulțumesc doamnei Marston pentru prezența la această ședință și pentru toate informațiile pe care ni le-a furnizat. Dați-mi voie să vă întreb, doamnă Marston, dacă considerați că în Sudanul de Sud s-au înregistrat sau nu progrese la nivel guvernamental. Dumneavoastră ce părere aveți? Uh, considerați că există sau nu progrese? Considerați că această invitație adresată altului reprezentant ONU pentru drepturile omului în Sudanul de Sud este o veste bună sau este mai degrabă praf în ochi? De asemenea, uh, de curând citeam uh, într-un articol că războiul ar fi o soluție prin război s-ar putea practic da la o parte guvernul uh, Bashir, pentru că acest guvern, uh, știm cu toții, este unul represiv. Dar iată, iată ce se vorbește în presă. Vă mulțumim, doamnă Gomez. Urmează domnul Tenac și el, raportor pentru Nordul Africii. Și după această întrebare îi vă da cuvântul, le vom da cuvântul uh, invitațiilor noștri. Vă mulțumesc. Trei întrebări disparate. Intrasem în momentul în care vorbeați despre Sahel. Se spune că armele libiene au ajuns deja în mâinile Al-Qaidei islamice din Maghreb, care pare să aibă o relație din ce în ce mai strânsă cu tuaregii, uh, Uh, din nordul statului Mali și din Timbuktu. Credeți, credeți că această situație va genera uh, un nou conflict precum cel uh, somalez? Considerați că aceste regiuni africane s-ar putea transforma în noi centre de terorism, terorism care va acționa la nivel mondial? Ce părere aveți dumneavoastră? În al doilea rând, Un lucru foarte important pentru Africa este următorul. Comisia se pare că ar dori să introducă niște prevederi uh, asemănătoare celor din uh, actul Dodd-Frank Frank, cu privire la transparența activităților economice ale societăților extractive. Uh, Eh, ne temem că prin impunerea unor asemenea prevederi vom putea contribui practic la supremația chineză în, în zona africană. Și acum vreau să vă întreb eh, care este părerea SAE cu privire la aceste prevederi eh, eventuale. Credeți că putem într-adevăr să atingem transparența Dodd-Frank Act? Act, îmi cer scuze, sau poate ar trebui să fim mai flexibili în ceea ce privește aceste prevederi. Și în ultimul rând, în ceea ce privește Sudanul și Sudanul de Sud acum. Citeam uh, de curând că uh, Sudanul de Sud nu mai are rezerve monetare. Se pare de asemenea că uh, furnizările de sau extracția de petrol nu mai are loc acum din pricina relațiilor tensionate dintre Sudanul uh, de Sud și Sudan. Deci dacă banii într-adevăr se vor fi epuizați, e clar că uh, Sudanul de Sud va intra într-o situație economică deosebit de dificilă care ar putea duce la augmentarea conflictelor armate. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum invitații noștri. Thank you very much indeed. Uh, let me take, uh... Mulțumesc foarte mult. Voi uh, răspunde la întrebările doamnei de Kaiser cu privire la Republica Democrată Congo. Aveți dreptate, e o, o țară stabil, e o țară fragilă, mă scuzați, o regiune fragilă pe ansamblu și vedem foarte clar că e foarte ușor să se ajungă iarăși la un război nu am pierdut din vedere această regiune și avem o echipă care urmărește mereu ceea ce se întâmplă în regiune și luăm notă de concluziile Mariei Nedelceva, rezultate în urma observării electorale. Există mai multe lucruri pe care ne axăm. În primul rând, reforma sistemului electoral. Au existat foarte multe recomandări bune în raportul misiunii de observare electorală și vom insista pe implementarea acestora înainte de următorul proces electoral, dacă vor în continuare ca noi să-i sprijinim. De asemenea, noi putem să-i și ajutăm și asta înseamnă că putem să facem o combinație reușită între mijloacele noastre și voința lor. În al doilea rând, situația drepturilor omului. Aici uh, trebuie să facem tot posibilul pentru a reinstaura statul de drept într-o manieră eficientă. În continuare vom sprijini statul prin cele două misiuni uh, PESC, sprijinind atât uh, restructurarea forțelor militare cât și reforma polițienească sunt măsuri prin care noi sperăm ca treptat să reușim să implementăm statul de drept peste tot în uh, țară, inclusiv în, în Est, unde populația este cea mai vulnerabilă la abuzuri de acest gen. Sunt subiecte pe care noi vrem să le tratăm la cel mai înalt nivel cu președintele Kabila când vom avea oportunitatea. O voi face chiar eu sau domnul comisar Pibalx sau alții în măsură să discute la acest nivel. Ideea este că noi în continuare vom sprijini diferitele organizații care încearcă să îmbunătățească situația drepturilor omului. Așa am făcut-o în trecut, vom face și acum. Vom oferi în continuare ajutoare pentru programele de reducere a sărăciei, dar aș sublinea cu precădere cele două subiecte dezvoltate anterior. În ceea ce privește relația cu Etiopia, uh, Uh, nici acolo nu uh, ignorăm niciodată drepturile omului și în continuare oferim asistență de dezvoltare uh, generoasă, dar, în același timp, suntem foarte activi, în, suntem angajați într-un dialog critic cu guvernul. Subliniem importanța lăsării unei marje de manevră politică, astfel încât toată lumea să-și poată exprima opinia în continuare oferim sprijin societății civile, pentru că e nevoie ca și aceasta să se exprime și în continuare menționăm uh, importanța cazurilor individuale și a eliberării persoanelor încarcerate. În ceea ce privește pe cei doi jurnaliști suedezi, cooperăm cu autoritățile din Suedia și cu cele de la fața locului și sunt convins că situația se va rezolva, dar cu timpul. Să știți doar că nu am uitat ce se întâmplă. Cu privire la Africa Occidentală și întrebările adresate de doamna Gomez, pe bună dreptate, doamna Gomez spune că e important Uh, e importantă misiunea, misiunea din Guinea-Bissau, dar a fost mereu o dilemă uh, cu ceea ce, în, în legătură cu ceea ce se întâmplă acolo. Dacă să credem ceea ce ni se spune despre reforma electorală sau dacă să credem ceea ce vedem, și anume că nu se schimbă mare lucru. Ultimele evoluții indică într-adevăr că lucrurile nu merg înspre mai bine. Aceasta este concluzia, în special pentru că s-a dorit ca angolezii să acționeze mai mult. Ei, vor, au vorbit, ei erau cei vorbitori de portugheză, dar am văzut că nu s-a întâmplat asta, fiindcă nu s-a dorit ca misiunea să funcționeze. Rămâne de văzut dacă forțele ECOVAS vor avea mai mult succes. Am purtat un dialog sincer cu ECOVAS pe acest subiect, spunând că dacă într-adevăr trimiteți un detașament acolo, acesta va avea succes doar cu condiția ca forțele militare să părăsească sfera politicului. Să puneți asta în mandat și să încercați să implementați acest lucru, altminteri uh, forțele militare vor încerca mereu să vă submineze. Să vedem ce se va întâmpla, pentru că detașamentul încă nu a luat naștere, nu s-a finalizat acțiunea, chit că ECOVAS acum analizează ceea ce ei numesc Comisiune de Implementare a Păcii, de Consolidare a Păcii. Cert este că viitorul va clarifica lucrurile. Eu cred că această criză oferă Guinee-Bissau o oportunitate de a adresa direct problema traficului de droguri. Uh, nu vom reuși să rezolvăm problemele acolo până când nu vom dezrădăcina răul prezentat de traficul de droguri. Oamenii își dau seama de acest lucru. Eu nu cred că e un război uh, ale terțelor, al terțelor părți între Nigeria și Algeria. Sigur că există tensiuni, dar nu este un proxy war, cum se numește. Și în continuare am exprimat un mesaj foarte clar că trebuie ca toată lumea să coopereze, ECOVAS, Comunitatea Vorbitoare de Portugheză, ONU și așa mai departe. Dacă nu ne vom alinia cu toții și nu vom face front comun, atunci eu cred că forțele militare vor avea teren de câștigat. Cu privire la Sahel, la zona Sahelului și la comentariile făcute de domnul Tanăc, da, este un amestec exploziv și eu cred că comportă cu sine un anumit risc. Riscăm să avem o soluție de tip somalez. Și cred că este un amestec uh, extrem de exploziv pentru că există mici grupuri cu loialități intense pe plan local, cu rivalități mari pe plan local și alți actori internaționali. E vorba de o zonă care tradițional a fost neguvernată și care dintr-o dată uh, E un furnizor de arme de tot soiul. Din nou, discutăm despre o zonă care niciodată nu a fost controlată în adevăratul sens al cuvântului și, care acum, un, și în care acum domnește haosul. E foarte important să ne adunăm eforturile să, să avem eforturi concertate cu toți cei din regiune, cu Algeria mm, și ceilalți și comunitatea internațională. Cooperăm cu ONU uh, și cu biroul ONU din regiune. Ne îngrijorează, desigur, legăturile care par să existe între Al-Qaeda și uh, cei uh, din regiune și cei din Nigeria. Și nigerienii sunt extrem de îngrijorați și încearcă acum să rezolve problemele ascunse ale Sahelului suntem conștienți cu toții că trebuie să acționăm cu rapiditate, pentru că cu cât lăsăm uh, ca lucrurile să uh, fie neguvernate, cu atât va fi mai greu. În ceea ce privește industria extractivă, nu știu exact dacă există uh, un proces de legiferare în desfășurare. Dar cert este că la SAE noi suntem foarte activi și încercăm să analizăm uh, problema conflictului uh, cu minerale și îi încurajăm pe partenerii noștri să încurajeze pe cei de la fața locului astfel încât uh, industria, astfel încât inițiativa de transparență a industriei extractive să fie implementată, astfel încât aceste produse primare să fie guvernate transparent ca să știm încotro se îndreaptă banii, cine îi controlează și ce se întâmplă cu produsul finit. Din nou, e o problemă asupra căreia ne axăm și există mai multe inițiative prin care încercăm să abordăm chestiunea. Foarte pe scurt, cu privire la Sudan, vreau să menționez dacă ar trebui să dăm o șansă războiul, după cum s-a spus. Situația se deteriorează și s-a deteriorat în ultimii ani din nenumărate motive. Ambele părți uh, sunt neexperimentate în ceea ce privește uh, tratarea unei astfel de situații, iar în sud suveranitatea este un lucru nou și prețios. În nord însă uh, există o amenințare care e percepută, o amenințare existențială. Ambele părți uh, își asumă o poziție de principiu și sunt extrem de reticente la compromis. Totuși, pot să vă spun că din experiență, forța e o soluție care mereu a eșuat când a venit vorba de găsirea uh, unui răspuns final. Eu cred că cel mai important este să găsim un răspuns care să permită celor două părți să se întoarcă la masa negocierilor. Orice altă soluție nu ar face decât să exacerbeze conflictul. Mulțumesc. Mai există trei intervenții din partea colegilor. Știu că dumneavoastră trebuie să plecați, Uh, poate că mai întâi colectăm întrebările din sală, după care îi dăm cuvântul doamnei Marston. Domnul Mauro are acum... Domnul Mario Mauro are cuvântul. Presidente, eh, devo ammettere... Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde intervenția dumneavoastră. Când vă ascultă vorbind despre conflictul din Sudan, uh, pentru că eu am crezut întotdeauna că e vorba de un conflict, uh, de un război asimetric, uh, care vina îi revine guvernului de la Khartoum. Bineînțeles, trebuie să avem o abordare echilibrată, să sprijinim procesul de pace, Însă, în uh, intervenția dumneavoastră lipsește coerență. Spuneți că cele două guverne uh, nu au o experiență. Mie nu mi se pare adevărat. Cred că guvernul de la Khartoum, uh, într-adevăr, are multe lipsuri, dar nu îi lipsește acestui guvern experiența. Pe de altă parte, mi se pare că folosește, trage de timp, folosește această ă, tehnică a ă, ă, întârzierii pentru că speră ca guvernul Sudanului de Sud să se prăbușească, mai ales dacă nu se rezolvă problema petrolului. Sigur că sperăm că la Consiliul de Securitate ONU să obținem un acord, dar să nu uităm că China Uh, care a devenit un uh, actor uh, principal, care are foarte multe de câștigat din această tehnică a trăririi de timp. Deci mie mi se pare că poziția Uniunii Europene este puțin marginală. E o poziție care nu face decât să caute echilibrul cu orice preț sau analiza pe care noi am făcut-o acestei situații asimetrice uh, duce la faptul că apărăm uh, construcția acestui nou stat, Sudanul de Sud, în care încercăm să îi uh, acordăm uh, toate șansele, pentru că dacă continuăm pe această cale pe care tocmai ne-ați prezentat-o, riscăm ca într-un uh, scurt timp să ne aflăm într-o situație în care să nu mai avem niciun fel de marjă de manevră. Nu vom mai putea face nimic. Mulțumim, domnule Mauro. Doamna Lözing acum. Da, vielen Dank. Mulțumesc. Mărturisesc că sunt surprinsă de faptul că colegii de aici se arată atât de surprinși, pentru că nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna de Kaiser. Uniunea Europeană a sprijinit și promovat separarea Sudanului de Sud, mai ales date fiind problemele nesoluționate. Uh, Există o problemă în ceea ce privește uh, transferul de resurse din Sudanul bogat, mai ales din ABI. Și acestea sunt probleme pe care noi le-am știut de la bun început și a fost foarte clar că în momentul în care au apărut aceste probleme cu separarea Sudanului de Sud, acele probleme nu vor fi soluționate în momentul respectiv și nu se va găsi o soluție uh, în viitorul apropiat. Mă surprinde faptul că toată lumea percepe nesoluționarea acestui fapt ca fiind o surpriză neașteptată. În continuare, uh, consider că există câteva lucruri care necesită clarificări. Și anume, vă întreb care este exact starea planificării unei misiuni în Juba. În ce măsură au progresat uh, planurile în vederea organizării unei misiuni și care va fi exact sarcina misiunii? Ce se întreze, întrezărește? O altă întrebare doresc statele europene să participe în programul ONU de securitate în, la ABI și dacă da, în ce măsură? Mulțumesc, doamnă Lözing. Și acum urmează intervenția doamnei Muniz. Gracias, señor Mario Mauro Mulțumesc, domnule președinte. Mario Mauro a pus chestiunea la care doream și eu să mă Uh, refer. Și el a prezentat-o foarte elocvent, respectiv rolul pe care Uniunea Europeană îl poate juca în Sudan. Uh, chiar de la început uh, am fost foarte nesigur. Domnule Westcott, noi am încercat să jucăm un rol cam echivoc și nu am lăsat echilibrele regionale să se stabilească de la sine. Ecovasul încearcă să mențină uh, stabilitatea în această subregiune și își uh, doresc să îi ajutăm. Și mai există și o altă chestiune uh, concretă, cea legată de buget, pe care o vom discuta mai târziu la comisia noastră. Instrumentul de stabilitate a fost extrem de mult redus, la fel ca și instrumentul de cooperare Uh, regională. Dacă facem o comparație între ce am anticipat noi ca nevoi pentru anul următor și realitatea, Vă întreb, sunteți uh, sigur că vom avea suficienți bani pentru a ne angaja, pentru a ne respecta toate angajamentele pe care le-am făcut față de ECOVAS în regiune? Credeți că aveți uh, susținerea financiară necesară sau sunteți de acord cu Comisia Europeană care pentru uh, bugetul 2013 și pentru următoarele perspective financiare se așteaptă la reduceri masive acestor instrumente. Evident că avem nevoie de sprijin financiar pentru a ne îndeplini obiectivele politice. Mulțumesc, doamna Marsten. Iată, aveți uh, această provocare să răspundeți la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund la întrebări, la întrebările cu privire la Sudan și Sudanul de Sud. În ce privește întrebările foarte pertinente ale doamnei uh, de Kaiser, de ce situația a, s-a înrăutățit așa de mult în ultimul an? ce ar trebui să facă mai mult comunitatea internațională sau ce nu a făcut pentru ca lucrurile să ajungă aici. Una dintre uh, observațiile principale pe care aș dori să le fac e că avem de-a face cu o lipsă totală de încredere uh, din partea celor două guverne. Și nu e o surpriză, evident, după uh, zeci de ani de război civil. Uh, dar nu ar trebui să subestimăm și provocările pe care le avem în fața noastră în încercarea de a uh, le încuraja să ajungă la negocieri și la un acord. Ambele guverne s-au angajat să uh, încurajeze acest concept a două state viabile, dar de fapt uh, am constatat că ambele părți au adoptat uh, decizii de scor- de, pe termen scurt, decizii tactice și nu decizii strategice care să se bazeze pe acest concept a uh, două state. Grupul uh, Mbeki a a făcut lucruri foarte bune în ultimile 18 luni. De fapt, a convins cele două părți să semneze o serie de acorduri în ce privește demarcarea granițelor, deci primul acord, apoi cetățenia, Uh, apoi uh, securitatea în regiunea Avei, apoi uh, misiunea de monitorizare a granițelor, non-agresiune și așa mai departe. Dar problema cea mai gravă cu care ne confruntăm e că multe din aceste acorduri nu au fost nici măcar implementate în parte. Și deci ne întoarcem la problema felului dacă, dacă cele două guverne au voința politică necesare pentru a uh, soluționa pașnic conflictul și nu belicos, de a uh, recurge la mijloace pașnice și nu la soluții militare. Și dacă cele două guverne pot să depășească acest avantaj uh, tactic pe termen scurt pentru a pune lucrurile în perspectivă, să înțeleagă, de exemplu, cât de important uh, este uh, interdependența lor reciprocă, că le place sau nu. A avut loc în luna martie un moment de optimism de scurtă durată, când cele două părți și-au dat acordul în ce privește negocierile legate de petrol, cele două părți au recunoscut că, sigur că va fi greu, dacă nu chiar imposibil, să uh, ajungă la o cale de mijloc între ce uh, cerea Cartun și ce era gata să plătească Juba în ce privește oleoductul și acordul uh, tranzițional financiar. Președintele Mbeki a propus ca cele două guverne împreună să vină fața comunității internaționale pentru a vedea dacă comunitatea internațională poate să-și aducă o contribuție de o treime din costurile financiare ale Cartumului, ori Juba ar fi urmat uh, să uh, pună la dispoziție o treime, de asemenea Salva Kiir în martie, când a, când a venit la uh, Bruxelles, a promis că va acorda o invitație, va trimite o invitație președintelui uh, uh, al-Bashir, dar toate aceste promisiuni uh, Uh, nu s-au concretizat, s-a ajuns la această uh, escaladare a violenței la graniță și am asistat la cele două ciocniri între cele două uh, armate și reprezentanții lor pe care le-am văzut în ultimile două săptămâni. În ceea ce privește rolul Chinei, avem uh, un interes comun foarte puternic cu China. E în interesul nostru să încurajăm guvernele să uh, negocieze o soluționare pașnică a conflictului. Uh, tot ce se poate aplica din acordul de pace. Bineînțeles că interesul uh, Chinei în ce privește Cartumul este foarte mare, a avut un parteneriat strategic cu Cartumul, dar bineînțeles că și uh, um, interesele sale în ce privește Sudanul de Sud sunt evidente. China uh, a fost foarte afectată direct, companiile sale au fost afectate de către conflictul din cele două, dintre cele două părți și am încercat să abordăm uh, autoritățile chineze. Există un uh, emisar special al Chinei. Uh, am încercat să vedem dacă cooperă, putem coopera cu acest trimis special pentru a sprijini grupul Mbeki. Noi credem că Comunitatea Internațională a sprijinit suficient de puternic acest grup de lucru. Sigur că s-ar fi putut să facem și mai mult, să acordăm mai mult sprijin politic acestui grup. În ce privește posibilitatea de a construi acest oleoduct uh, alternativ prin Kenya, guvernul uh, Sudanului de Sud și-a exprimat intenția, până recent, că ar dori, în primul rând, să ajungă la un acord cu un guvern de la Khartoum. Un acord în termeni echitabili și rezonabili. Dar și-a exprimat și îngrijorarea datorită acțiunilor luate de guvernul de Sud uh, în legătură cu faptul că uh, o parte din instalațiile petroliere au fost ocupate. Recent au existat tot mai multe semnale că guvernul Sudanului de Sud consideră că poate că o opțiune ar fi construirea acestui leoduc, mai ales uh, prin, probabil prin Kenya. Dar e foarte clar că dacă la început uh, se vorbea de un an pentru construirea acestui oduc, se pare că ar fi nevoie de minim 2 până la 3 ani și poate chiar mai mult. Și deci fezabilitatea acestui proiect e încă sub semnul întrebării, dar guvernul uh, sud-sudanez uh, consideră că această opțiune poate fi opțiune fiabilă. În ce privește mobilizarea asistenței umanitare, pentru Sudan și Sudanul de Sud. Știu că pentru ECO, Sudanul și Sudanul de Sud au reprezentat uh, programele cele mai importante din lume. Bineînțeles că am avut un program mare și în Darfur și un alt uh, proiect comparabil în Sudanul de Sud. Din păcate, provocările de umanitare din Sudanul de Sud uh, sunt tot mai urgente datorită conflictelor tribale, precum cele din zona Jumba. și sigur că e și problema uh, celor care se întorc din nord. Deci problema legată de asistența alimentară și securitatea alimentară este tot, tot mai gravă. E clar că provocările umanitare sunt uh, de așa natură încât uh, s-ar putea să fie nevoie de ajutor din partea donatorilor internaționali. În ce privește chestiunea ICC și uh, aderarea Sudanului de Sud la, la acordul de la Cotonu, uh, Cred că dacă așa se întâmplă, atunci va trebui să-și dea concursul la uh, semnarea și ratificarea statutului de la Roma. Sperăm că cele două părți vor soluționa uh, problemele pe care le au acum și nu mai târziu. Iar în ceea ce privește progre problem, progresele legate de guvernanța în Sudanul de Sud, continuăm să fim foarte îngrijorați în ce privește problemele legate de drepturile omului, mai ales uh, în ce privește forțele polițione și SPLM-ul. Se pare că ar uh, exista posibilități ca aceste gherile să se transforme într-o adevărată armată uh, profesionistă. Salutăm faptul că guvernul sud-sudanez recunoaște că există probleme și e gata să solicite asistență ceea ce e un semnal pozitiv. Iar în ceea ce privește guvernanța, în general, guvernul sud-sudanez a stabilit a promis, a, a înființat o comisie de revizuire a Constituției pentru a ă, publica, pentru a ajunge la o nouă Constituție. Din câte am înțeles, ă, alcătuirea acestei comisii este destul de reprezentativă, chiar și partidele mici din opoziție sunt ă, reprezentate. Chiar dacă activitatea acestei comisii a fost umbrită de ce s-a întâmplat la graniță, uh, Cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini această acțiune, precum și activitatea Comisiei pentru Drepturile Omului din Sudanul de Sud și să sprijinim formarea uh, justiției. În ce privește petrolul din uh, Sudanul de Sud și închiderea instalațiilor petroliere, a apărut această situație și în parte pentru că în decembrie anul trecut negocierile de la Addis Abeba au dus la faptul că guvernul din Cartun a anunțat că intenționează să confiște o parte din instalațiile petroliere din Sudanul de Sud pentru că a spus a, a, că Sudanul de Sud nu a plătit taxele de tranzit datorate guvernului de la Cartun din luna iulie. Deși negocierile erau în curs, acest guvern uh, susținea că nu a primit niciun fel de bani, guvernul de sud spunea că negocierile sunt în sud și că urma să plătească taxe de transport uh, și de tranziție. Situația s-a înrăutățit și la sfârșitul lunii ianuarie Sudanul de Sud a decis că va închide instalațiile petroliere și a, a spus că pe lângă faptul că uh, guvernul din uh, Cartun a confiscat aceste instalații petroliere, urma să uh, transporte o parte din uh, petrol în nord și deci că urma să nu primească niciun fel de bani pentru exploatarea petrolului și au decis să închidă oleoductul total. Um, a fost o decizie foarte drastică, nimeni nu se aștepta ca guvernul sud-sudanez să meargă atât de departe, dar s-a întâmplat și, evident, consecințele economice au fost foarte grave. Comunitatea donatorilor internaționali, inclusiv Uniunea Europeană, a spus că nu e, gata, nu e gata să ajute Sudanul de Sud, deci să plătească toți banii Uh, care ar fi putut fi făcuți prin exploatarea petrolului, dar evident că ne îngrijorează situația umanitară, mai ales în ce privește părțile vulnerabile ale situației. Situația, sigur, s-ar putea ca în următoarele luni să se înrăutățească foarte mult. Poate că ați văzut raportul Băncii Mondiale, care uh, a fost în parte publicat în mass media, în care se spune că Sudanul de Sud uh, riscă să fie afectat de o criză economică foarte gravă. S-ar putea să nu mai aibă rezerve de schimb, schimb de loc. Sigur că uh, în urma încetării exploatării activităților de exploatare a petrolului, pierderile sunt foarte mari, apoi a avut loc și o uh, inflație foarte mare și uh, valuta a devenit din ce în ce mai rară. Deci, iată, ne aflăm într-o situație în care Juba și Cartun, fiecare se uită la cealaltă capitală și uh, așteaptă ca uh, vecinul să se prăbușească. Deci, factorul economic, sigur, este foarte important. Uh, în această ecuație situația politică și negocierile dintre cele două capitale. Dacă ar trebui să facem mai mult pentru a sprijini mai mult uh, Sudanul de Sud, am încercat de la, înce- de la independența Sudanului de Sud să adoptăm o abordare echilibrată, cuprinzătoare, pentru că nu doream să lăsăm impresia sau să dăm impresia Sudanului că în urma independenței Sudului întoarcem spatele Sudanului și că nu mai avem niciun fel de uh, interes în ce privește Sudanul, de, Sudanul și că ne interesează doar Sudanul de Sud. Pentru ca Sudanul de Sud să fie viabil, e foarte important, având în vedere interdependența foarte strânsă cu Nordul, e important să uh, sprijinim cele două state și nu să uh, sprijinim doar o parte. Deci, atât e motivul care a stat la baza abordării noastre. Bineînțeles că Sudanul de Sud e o țară foarte săracă și am făcut tot ce am putut pentru a acorda asistență umanitară, dar și asistență pentru dezvoltare. A mai fost o întrebare dacă n-ar trebui să ne surprindă ce s-a întâmplat, pentru că chestiuni precum regiunea Abei și Blue Nile și Cordofanul de Sud situația nu a fost soluționată înaintea perioadei de tranziție. Cred că aveți dreptate. Ne-am dat seama că protocolul cu privire la Cortofanul de Sud și Blue Nile nu a fost implementat nici în ce privește consultările opiniei publice și uh, nici în ce privește uh, desfășurarea forțelor SPLM. Și, în parte, consecința e situația Uh, gravă cu care ne confruntăm acum. Problema zonei Abei, sigur, este foarte uh, complexă. Un progres foarte important ar fi ca Khartoum și Juba să își retragă forțele de securitate așa cum ar fi trebuit să o facă pe baza acordului din uh, iunie 2011. Sudanul de Sud a făcut acest lucru și acum cu, securitate, cu rezoluția Consiliului de Securitate ONU sperăm că și Sudanul să-și retragă forțele de securitate și astfel grupul de lucru în Bechi va putea să, discuta, să discute uh, statutul final al zonei Abei. A mai fost o întrebare legată de uh, misiunea UE în Sudanul de Sud există uh, planuri pentru ca o misiune uh, să se deplaseze la aeroportul din Arei. Noi sperăm că această misiune să poată să plece cât mai repede pentru ca securitatea aeroportului din Juba să fie examinată. Deci așa ar fi contribuția concretă a UE. Și o ultimă întrebare, dacă Uniunea Europeană, dacă statele UE ar putea să pună la dispoziție personal uh, pentru forța ONU din Abei. Această forță e alcătuită exclusiv din etiopieni, soldați etiopieni. Există câteva, câțiva civili care provin și din alte uh, țări, însă poate că ar fi o ocazie ca în cadrul moțiunii de monitorizare a graniței comune să se trimită și observatori internaționali pentru această misiune și astfel ar putea ca și state membre ale Uniunii Europene să participe la această uh, misiune. Mulțumim foarte mult! Doamna Marsten, iată, am încheiat acest punct de pe de zi. Putem face o pauză de un minut. Okay, colleagues, we can start. Dragi colegi, reluăm lucrările. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de vederi cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe din Albania, precum și cu ministrul pentru integrare europeană din Albania și președintele Comisiei de Integrare Europeană din Parlamentul European, din opoziție. Vom discuta despre situația din Albania și procesul de aderare la Uniunea Europeană. Urez bun venit politicienilor albanezi la comisia noastră AFET și subliniez faptul că Invitând reprezentanții guvernului și ai opoziției la Parlamentul European, noi dorim să ne arătăm sprijinul pentru un dialog constructiv în Albania. E un element cheie în cele 12 priorități de preaderare, precum și o precondiție pentru o democrație pe deplin funcțională doresc să transmit un mesaj forțelor politice albaneze să continue lucrările în vederea integrării Albaniei în Uniunea Europeană. Subliniez nevoia de a consolida democrația, de a îmbunătăți uh, capacitățile Parlamentului și de a îmbunătăți climatul politic uh, al toleranței. Doresc de asemenea să transmit uh, o solicitare pentru finalizarea uh, reformei electorale într-o manieră cât mai eficientă. Ar trebui să încurajăm Albania să joace în continuare un rol constructiv în menținerea stabilității regionale și în contribuirea la contracararea tensiunilor uh, etnice din regiune, mai ales în lumina ultimelor uh, evenimente din fosta Republică Iugoslava Macedoniei și Kosovo. Acestea fiind spuse, dau direct cuvântul vicepremierului și ministrului de afaceri externe al Albaniei, uh, Edmond Haxinasto. Îmi cer scuze dacă v-am uh, pronunțat uh, greșit numele în, al în albaneză. Și, uh, sigur, urăm bun venit și ministrului pentru integrare europeană. Dar mai întâi dăm cuvântul domnului Haxinasto. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Am plăcerea să vin astăzi în fața Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, astfel încât să vorbesc despre evoluțiile recente din Albania și despre politica regională practicată de Albania în vederea statutului de um, preaderare, de stat în preaderare conferit uh, țării mele. Sunt aici cu doamna Bregu și cu domnul Bușati, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Integrarea Europeană și împreună vom face un briefing în ceea ce privește starea lucrurilor în Albania și vom colecta întrebări din sală. În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați organizat această întrevedere Mulțumesc membrilor uh, Comisiei pentru angajamentul foarte clar față de aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și politica de extindere în Balcanii Occidentali. Procesul de integrare europeană este un obiectiv de vârf pentru, pentru poporul albanez. Este un instrument de unificare foarte important către o transformare credibilă din punct de vedere politic și economic a societății noastre. În noiembrie trecut s-a semnat un uh, acord uh, între partide în ceea ce privește transpunerea măsurilor necesare și angajarea într-un dialog constructiv. Întreprindem eforturi pentru a depăși criza politică, blocajul politic din țara noastră, iar în acest proces am fost asistați de instituții europene, de Comisia Europeană, precum și de Uh, membrii Parlamentului European. Cu toții credem că pentru a implementa cele 12 priorități cheie pentru aderare, implementarea vizului din 2010 al Comisiei. Pentru asta e nevoie de acțiune concertată la nivel național, uh, la nivel guvernamental, internațional și la nivel societal. A fost un mesaj foarte clar transmis de domnul Füle, comisarul pentru extindere, în recenta sa delegație la Tirana. În ceea ce privește viitoarele alegeri prezidențiale, toate partidele elector, elector, uh, uh, politice, mă scuzați, și-au estimat angajamentul astfel încât uh, alegerea noului președinte să fie în plină conformitate cu Constituția. Dialogul și cooperarea în Parlament au fost elemente fundamentale pentru uh, reforma din Albania. După consultări exhaustive și inclusive cu părțile interesate, avem un plan național de acțiune gata adoptat și măsuri implementate astfel încât să vedem progresul. Grupul de lucru pe reformă parlamentară a adoptat 34 de amendamente și 27 de articole ale regulamentului de procedură al adunării naționale și se întreprind în continuare eforturi astfel încât să îmbunătățim uh, rolul Parlamentului și capacitatea de a administra probleme, relate, uh, probleme legate de aderarea Uniunii Europeană. S-a adoptat uh, cu un larg consens și votul prin majoritate, cu majoritate calificate, calificată, mă scuzați. În cele 12 priorități, era menționat, menționată și numirea unui ombudsman, l-am numit și vom ține cont de solicitările și doleantele acestuia. Există și un grup uh, parlamentar uh, de lucru în ceea ce privește reforma electorală, lucrează cu experți, deja a depus amendamente foarte importante în ceea ce privește recomandările ODIR. Avem angajamente ferme în ceea ce privește finalizarea reformei electorale în lumina pregătirii următoarelor alegeri. E o reformă cheie care urmează a fi finalizată. În ceea ce privește reforma administrației publice, eforturile noastre sunt taxate pe îmbunătățirea legii uh, serviciului uh, civil, serviciului public, și uh, eficientizarea capacităților. Cu privire la statul de drept, avem o strategie judiciară și un plan de acțiune gata adoptate și o acțiune de monitorizare, astfel încât să vedem, într-adevăr, că există o implementare adevărată a acestei legi. Pentru a asigura eficiența sistemului judiciar, avem o comisie care acordă autorizații și care este în, uh, pe deplin funcționară. Uh, de asemenea, consilierea juridică e un lucru esențial care garantează accesul la servicii juridice și care supraveghează implementarea deciziilor juridice. Există un manual nou pentru inspecții care va fi utilizat de Înaltul Consiliu de Justiție și de Ministerul de Justiție care va face ca răspunderea în sistemul judiciar să fie asumată mult mai ușor. Lupta împotriva corupției este o altă prioritate pentru guvernul albanez, iar eforturile noastre se axează pe îmbunătățirea cadrului juridic și operațional, precum și pe uh, îmbunătățirea cooperării instituționale, astfel încât să avem, uh, un, uh, să avem rezultate bune în acest domeniu. Există un nou proces de colectare de date, care e acum în curs de dezvoltare. Dorim uh, să putem să ridicăm imunitatea înalților demnitari și mm, persoanelor din sistemul judiciar, magistrați. Am făcut progrese reale în ceea ce privește coordonarea instituțională în lupta împotriva criminalității organizate, pregătirea agenților de uh, agenților uh, din domeniu și uh, îmbunătățirea activității agențiilor de implementare. În ceea ce privește drepturile de proprietate, dorim să îmbunătățim cadrul juridic existențial. Chestiunile de proprietate au fost clar definite și am făcut progres în ceea ce privește registrarea uh, imobilelor și compensațiile oferite. Avem așadar un cadru legislativ și instituțional care privește situația drepturilor omului din țara noastră și respectul pentru minorități. Ne axăm pe implementarea eficientă a tuturor acestor măsuri din uh, cadrul de reglementare. Uh, am avut și un recensământ în octombrie 2011 care a fost întreprins la standarde naționale și în chestionar am uh, inclus întrebări cu privire la apartenența religioasă și etnică uh, pe principiul autoidentificării. Colectarea acestor date va face ca noi să putem să ne orientăm politicile în funcție de situația minorităților din Albania. Minoritatea romă. Am întreprins eforturi reale astfel încât să îmbunătățim strategia națională și planul național pentru uh, includerea minorității rome în acțiunile noastre. În ceea ce privește uh, uh familia, familiile uh, de romi strămutate, ministrul de această problemă a trecut de la ministrul de apărare la, ministrul de, uh, la Ministerul de Chestiuni Sociale. Acum încercăm să soluționăm uh, problema uh, acestor familii strămutate. Avem uh, cămine create pentru acestea. Cu privire la celelalte servicii absolut necesare, sănătate și educație, vom avea alte măsuri care vor fi implementate. De asemenea, am întreprins pași importanți pentru a Uh, sensibiliza populația la violența pe bază de uh, gen și sexualitate și, apartenen- și preferințe sexuale. Am ținut cont de situația grupului LGBT și vrem să îmbunătățim uh, acceptanța. Vrem să luptăm împotriva homofobiei și pentru asta vom uh, uh organiza acțiuni sociale. Stimați eurodeputați, acest an marchează 120 de ani de la independența Albaniei. Albaniei va fi anul în care noi vom întreprinde pași importanți în vederea aderării la Uniunea Europeană. 2012 este anul oportunităților pentru noi și vrem uh, să uh, lucrăm împreună cu dumneavoastră astfel încât această șansă să fie transformată în realitate. Există progres vizibil în toate domeniile menționate în discursul meu, suntem conștienți totodată de provocările ce ne stau înainte și vrem să consolidăm uh, spiritul abordării constructive uh, care uh, să aibă la bază cooperarea cu ceilalți, astfel încât cu toții să fim parte a procesului de succes al Albaniei. Cu toții suntem perfect angajați. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre evoluțiile din Balcanii de Vest. Albania contribuie activ la îmbunătățirea cooperării regionale și uh, e implicat activ în procesul de reconciliere din regiune. Considerăm că procesul de integrare este uh, Um, singurul cadru eficient de a soluționa problemele uh, rămase restante din uh, trecut. De asemenea, este antidotul cel mai bun împotriva extremismului care e din ce în ce mai prezent în regiune. Parlamentul din Albania, pe 10 mai, uh, în anul acesta, a adoptat o lege în ceea ce privește cooperarea cu EULEX, cu grupul special de anchetă. Iată, astfel ne-am exprimat foarte clar angajamentul de a coopera pe deplin împotriva uh, lucrurilor stipulate în uh, raportul Consiliului din decembrie 2010. Vrem să închidem acest dosar odată pentru totdeauna. Alben, Albania uh, participă în toate inițiativele regionale pentru îmbunătățirea relațiilor de vecinătate uh, Vrem să extindem piața regională și să oferim uh, suport, uh, sprijin vecinilor noștri. Suntem implicați în proiecte de infrastructură Um, și infrastructură energetică și vrem să înlăturăm uh, barierele fizice și nefizice de comunicare. În câteva zile, Albania va prelua uh, preștinția uh, Comitetului de Ministri pe principiul Uniți în diversitate. Este o precondiție pentru integrarea regională. În continuare, noi avem relații de vecinătate bune, cu statele din apropierea noastră și vrem ca și astfel să ne apropiem de Uniunea Europeană. Suntem foarte sensibili la relațiile întreținute cu aceste țări pentru că avem o trăsătură comună. Avem uh, albanezi uh, în toate um, aceste țări, suntem prezenți în toate aceste țări și vrem să uh, promovăm toleranța și coabitarea. În acest spirit, noi vrem să îmbunătățim stabilitatea în regiune și să ținem cont de importanța acesteia pentru viitor. Și acum dau cuvântul domnului Bușati pentru alte comentarii. Mulțumesc. Mr. Chair, honorable member. Domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei AFET, mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a discuta despre cărarea europeană pe care s-a încadrat Albania. Uniunea Europeană ne-a încurajat întotdeauna să ne democratizăm, să implementăm noi reforme uh, care să ne aducă, să ne transforme în membri ai Uniunii Europene. De fapt, această aderare la Uniunea Europeană este și dorința populației albaneze. În calitate de reprezentant al opoziției albaneze, dați-mi voie să vă spun că suntem de părere că întreaga societate trebuie să fie implicată pentru atingerea obiectivelor europene ale Albaniei. În noiembrie anul trecut am uh, ajuns la un acord parlamentar pe baza căruia până la finele lunii martie trebuie să fie încheiat reforma electorală, reforma parlamentară și majoritatea calificată. Astfel, uh, opoziția a contribuit de asemenea la crearea planului de acțiune cu privire la cele 12 priorități identificate de către Uniunea Europeană în procesul de, de uh, integrare a Albaniei în Uniunea Europeană. Din perspectiva opoziției, vă pot spune că acordul din noiembrie a dat doar câteva dintre rezultatele așteptate. Uh, Uh, spre exemplu, am ales într-o manieră tran- transparentă ombudsmanul și, de asemenea, am, uh, implicat, am implementat și adoptat câteva dintre legile care necesa, necesitau o majoritate de trei uh, cincimi. Însă, din păcate, reforma electorală nu a fost încheiată încă, reforma parlamentară, de asemenea, nu a fost încă încheiată. De asemenea, Comisia Electorală nu a fost, sau structura Comisiei Electorale nu a fost încă stipulată. De asemenea, reglementările odiri cu privire la arbitrajul pe probleme uh, electorale nu, a fost implementat, nu au fost implementate încă. Ei bine, toate aceste recomandări ar trebui să fie incluse în Constituția Europeană și în legislația privind alegerile cât mai re- repede cu putință. Uh, cu toate acestea, însă, atingerea tuturor obiectivelor uh, semnalate de către Uniunea Europeană și de către celelalte instituții internaționale reprezintă o prioritate pentru uh, Albania. Ne dorim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, însă, suntem de părere că reforma electorală trebuie să se încheie, să se fie încheiat înainte de alegerea unui nou președinte. De asemenea, reforma parlamentară, după cum vă spuneam, nu a fost încheiată încă. Experiențele avute cu societățile civile ne arată cât se poate de clar că parlamentele funcționează atâta timp cât există, într-adevăr, reguli clare cu privire la procedurile parlamentare. În momentul de față, votul secret nu este nu este o variantă viabilă în uh, uh, Albania. Ca urmare a acestui fapt, în uh, Uh, apar o mulțime de, de probleme. De asemenea, opoziția nu are în continuare dreptul de a reacționa la toate uh, declarațiile făcute în fața Parlamentului de către, spre exemplu, uh, prim-ministrul statului. Iată, aceste, această lipsă de reguli are un impact uh, esențial și important asupra funcționării uh, statului nostru. Deci, iată, uh, motivul pentru care prioritatea 3 trebuie să fie cât mai curând pusă în aplicare. Aceasta se referă la procedurile cât se poate declare în Parlament cu privire la în numirea unor persoane uh, importante. Când vorbesc despre persoane importante care sunt numite, mă gândesc, spre exemplu, la Curtea Supremă de Justiție. Până în momentul de față, toți magistrații numiți de către Parlament au fost de obicei numiți de către putere. Ei bine, lipsa regulilor cât se poate de clare și transparenței ne, ne duce la uh, situația în care sistemul uh, judiciar, iată, este prejudiciat. În continuare, Curtea Supremă de Justiție trebuie să aibă opt membri trebui însă opt membri care să fie aleși într-o manieră democratică. Dacă aceste prevederi se vor puse în aplicare, vor, vor fi puse în aplicare, vom reuși să obținem uh, rezultatele scontate. În, din păcate, iată, situația nu se, nu se îmbunătățește. În continuare, uh, coaliția de guvernământ este de, uh, își dorește să, să pună mâna pur și simplu pe toate uh, funcțiile importante uh, din diferitele instituții importante la nivel național. Opoziția își dorește ca toate aceste reguli să fie cât se poate declare și puse în aplicare într-o manieră transparentă cât mai curând cu putință. Lucrul acesta este important din, prin prisma tuturor uh, solicitărilor impuse Albaniei la nivel internațional. Și mă gândesc în acest sens la reforma justiției, reforma guvernamentală, reforma uh, sectorului uh, de securitate, uh, câteva dintre prioritățile numite de către actorii internaționali în relațiile cu Albania. Bineînțeles, pe lângă acestea se adaugă lupta împotriva uh, corupției, drepturile omului, uh, includerea în sânul populației și recunoașterea drepturilor minorităților comunităților, etc., etc. Noi ne dorim, uh, stimate doamne, stimați domni, ca toate persoanele importante din uh, uh, funcțiile Uh, importante la nivel albanez să fie într-adevăr alese pe baza unor reguli democratice. De asemenea, ne dorim ca reformele să fie implementate și să fie evaluate, bineînțeles, prin intermediul unei cooperări uh, instituționale odată, după, odată ce ele au fost puse în aplicare. Ne dorim ca guvernul să se ridice la nivelul așteptărilor, pentru că timpul curge. Ne dorim ca cea de 120-a aniversare a independenței Albaniei să se aniverseze într-un context pro-european. Dorim uh, ca lucrurile să meargă, într-adevăr, să se îmbunătățească în, Al- în Albania, așa după cum își dorește absolut toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și stau la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Îi dăm cuvântul doamnei Bregu, ministru pentru Euro- integrare europeană în Albania. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Cred că venise vremea să ne vedeți împreună, să vedeți uh, spiritul de cooperare și spiritul inclusiv care stă la baza discuțiilor politice uh, din Albania din noiembrie 2011 încoace. Iată, sunt încântată de faptul că astăzi, în fața dumneavoastră, ne prezentăm atât ca membri ai uh, ai partidului de guvernământ, cât și uh, ca reprezentanții ai uh, opoziției. Am fost foarte încântate de colaborarea pe care am avut-o cu opoziția din noiembrie încoace. Am încercat să punem pe picioare un plan de acțiune național care se bazează atât pe dorințele și, uh, și așteptările opoziției, cât și pe dorințele și așteptările societății civile. Iată, un moment important pentru Albania, un moment esențial. Vicepremierul uh, v-a oferit deja detalii cu privire la, cu, majorita, cu privire la majoritatea reformelor care au fost puse în aplicare în Albania în uh, ultima vreme. Spre exemplu, reforma electorală este discutată în continuare acum. Încercăm să, să includem toate dorințele ODIR, OSCE și ale partidelor din opoziție. Încercăm să creăm un text co- coerent, pornind de la inputul tuturor actorilor implicați. Bineînțeles că acest efort este unul uh, susținut, însă sunt absolut convinsă că pe baza cooperării vom reuși să ducem la capăt bun la, la bun sfârșit reforma electorală și nu doar aceasta, pentru că toate reformele sunt uh, necesare pentru ca Albania anul acesta să facă într-adevăr un progres cât se poate de clar. Un progres nu doar uh, către statutul de stat candidat, ci și un uh, progres care să dovedească cât se poate de clar maturitatea clasei politice albaneză. Iată, acest acord uh, din 2011 a generat un nou spirit, o nouă atitudine uh, Uh, în Albania. Știți că au existat în Albania o mulțime de legi uh, în discuție în uh, Parlamentul albanez, însă acestea nu puteau să fie promulgate din pricina lipsei de cooperare între opoziție și, guvern- și partidele de guvernământ. Ei bine, din noiembrie 2011 încoace am reușit să uh, punem multe dintre aceste legi pe, pe roți și să le, să le promulgăm. Asta datorită acestui spirit al colaborării despre care vorbeam. În ceea ce privește ridicarea imunității despre care vorbea domnul uh, vicepremier, e bine, din, uh, de la întâlnirea din 11 de la întâlnirea din 11 martie, pe care am avut-o în cadrul uh, discuțiilor internaționale, am spus uh, cât se poate de clar că ridicarea imunității este într-adevăr un instrument uh, pe care Albania dorește să și-l însușească. Un instrument foarte important dacă e ca Albania să evolueze pe calea europeană. Într-adevăr, imunitatea după cum spuneau și colegii din Parlamentul albanez, nu uh, trebuie să rămână un impediment în calea combaterii corupției. Prin urmare, acest instrument al ridicării imunității trebuie să fie unul uzat de către noi. Nu, nu trebuie să vorbim doar de dracul de a vorbi despre ridicarea imunității, ci trebuie să luăm acest instrument în serios. Și iată, a venit vremea să o facem. Nu există niciun fel de motiv pentru a amâna luarea acestei decizii. Și uh, Același lucru se aplică și în cazul celorlaltor reforme care fac parte dintre cele 12 priorități cheie. Priorități cheie care sunt luate în serios de către toate instituțiile al- albaneze și de agențiile de implementare. Însă, după cum spuneam, dacă până în noiembrie anul trecut Eram foarte, foarte îngrijorați și simțeam îngrijorarea în ochii partenerilor internaționali. Ei bine, situația s-a schimbat. Deci dacă situația nu era neapărat roz până în noiembrie 2011, iată-ne astăzi împreună arătându-vă cât se poate declar că dialogul care s-a uh, Uh, s-a demarat odată cu acordul din, do- din noiembrie 2011, există, respiră și va continua să, să respire. Vă asigur că toate reformele sunt luate în serios, de către partidele politice albaneze și sunt absolut uh, convinsă că deși calea pe care trebuie să o parcurgem mai este, este în continuare lungă, vom reuși să ajungem la, la linia de finish uh, învingători. Astăzi vă rog să ne judecați pe baza celor pe care le-am pus în aplicare și pe baza progreselor pe care le-ați putut observa. Uh, de asemenea, vreau uh, ca și Comisia Europeană să aibă o atitudine proactivă, să, să uite de neînțelegerile din Albania, neînțelegerile din trecut și să ne judece în funcție de prezent. Mulțumim foarte mult invitațiilor albanezi pentru toate aceste informații cu privire la situația politică din Albania. Vreau să le mulțumesc de asemenea pentru faptul că ne-au explicat cât se poate de clar că își doresc în continuare uh, integrarea europeană și cooperarea regională. Vreau să-i dau cuvântul domnului Cucan, președintele delegației pentru Albania, cel care de fapt a fost uh, a stat la baza acestei discuții de astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, e o plăcere să le urăm bun venit uh, oaspeților de seamă din Albania, în același timp și la aceeași masă. E într-adevăr un uh, semn încurajator și sper, nu trebuie speranța că lucrurile vor evolua pozitiv. Uh, o să fiu succint pentru că nu vreau să mă repet, nu vreau să spun ce am spus deja de multe ori în ultimul timp. Ne bucurăm că de la Tirana ne vin vești bune, era și timpul Timpul trece repede, se apropie alegeri prezidențiale, raportul de progres se apropie și el, deci avem noi de rezultate concrete, tangibile. Ne bucurăm de faptul că partidele uh, s-au implicat într-un dialog politic care e într-adevăr îmbucură, îmbucurător. Eu personal mă bucur că schimbarea de situație a intervenit și pentru a evita risipa de energie. Nu se mai dă vina pe partener. ceea ce e foarte bine pentru intensificarea dialogului politic, pentru a ajunge la compromisul care va permite țării să, sau îi va da avântul necesar pentru a progresa, pentru a continua. E doar singurul mod posibil pentru Albania. Aș dori să salut și activitatea comisiei a domnului director general Sanino, care se deplasează în Albania Uh, în mod regulat în încercarea de a discuta cu uh, partidele politice. Domnul comisar Füle a făcut un uh, discurs, a rostit un discurs extraordinar în plenul Parlamentului albanez. Iată, toată această energie și cooperarea comună cu instituțiile albaneze ar trebui să se transpună în fapte acum. Poate că mă repet puțin, dar o fac pentru că sunt nerăbdător, sunt nerăbdător pozitiv. Mi-aș dori cu adevărat ca Albania să facă pași înainte. Mâine vom auzi uh, și concluziile. Cagre, eu știu, pra- sunt practic sigur că va repeta reformele necesare. Uh, ne așteptăm ca aceste reforme să fie cu adevărat uh, transpuse în practică și doar atunci se va pune problema depășirii acestui stadiu. Uh, iată, aveți acest eveniment cel al aniversării a unui veac de existență pentru Albania este un simulant foarte bun și doar dacă sunt reforme veți primi statutul de candidat. Inutil să vă mai asigur în legătură cu dorința Parlamentului European și a tuturor eurodeputaților de a-și aduce contribuția, de a coopera mai strâns. Am uh, dovedit de-a lungul timpului angajamentul nostru, deci Practic, singurul meu mesaj acum e că ne bucurăm că situația evoluează uh, uh, în mod pozitiv în Albania și aș fi și mai bucuros dacă aceasta ar fi tendința generală în viitor. Mulțumesc, mulțumim domnule Cucan pentru această intervenție plină de speranță. Domnul Ciuntis, raportor pentru Albania acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să salut prezența ministrilor din Ambalia, vice uh, prim-ministru, al ministrului pentru integrare europeană și al președintelui pentru Comisiei Parlamentare din Albania pentru integrare europeană. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim și pentru informațiile pe care ni le-a spus la dispoziție în ce privește măsurile adoptate uh, pentru ca Albania să poată să îndeplinească criteriile uh, impuse de către Uniunea Europeană. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, eu aș dori să vă asigur că în comisia noastră cel puțin, ce ne dorim, ce dorește Parlamentul, ce doresc eu personal, e să avem ocazia de a transmite un mesaj pozitiv poporului albanez și partidelor politice din uh, Albania am dori să putem spune în momentul uh, aniversării independenței să vă transmitem mesajul că sunteți, uh, ați dobândit statutul de țară candidată. În progresele înregistrate, în măsurile adoptate, uh, am văzut semne încurajatoare, iar noi vom încerca să vă ajutăm să depășiți o parte din problemele pendinte. Reuniunea noastră de astăzi va fi folosită tocmai pentru a discuta evoluțiile uh, viitoare pe care le așteptăm. Eu aș dori, dacă se poate, uh, domnule uh, domnilor miniștri, dacă se poate, să îmi furnizați câteva informații. Să știe foarte bune că atmosfera și climatul politic în Albania s-au îmbunătățit. Nu știu prea multe detalii. Domnul Cucan, care urmărește îndeaproape situația, a ajuns însă la aceeași uh, concluzie și Urmează și alegerile prezidențiale care vor avea loc în uh, Almania în curând. Aș dori să îmi spuneți dacă credeți că ar putea exista o soluție consensuală în ce privește alegerea președintelui. Ați putea să profitați de atmosfera politică care domnește între partide pentru a soluționa această problemă? În al doilea rând, s-a s-au, vehicul, s-au vehiculat uh, informații legate de schimbarea legii electorale. De ce se amână uh, această reformă? De ce uh, nu e înfăptuită ea și cum vă putem ajuta în acest domeniu? Și încă o întrebare, nu aș dori să vă răbesc prea mult timp, pentru că știu că și alți colegi doresc să ia cuvântul, dar am avut Uh, au fost, uh, ne-au fost uh, trimise documente în urmă cu câteva luni, dar de ce persistă probleme cu semnarea lor? Care e problema? Interesul nostru este evident. Dar comisia noastră ar putea să, ar, ar dori să dea această veste cât mai repede cu putință și am dori să uh, fim informați în legătură cu activitatea poporului albanez și a partidelor politice, pentru că la sfârșitul anului, care este foarte important pentru dumneavoastră, să putem transmite un mesaj pozitiv poporului albanez, care ar fi util și pentru situația generală și ar putea să contribuie și la bunăstarea și prosperitatea albanezilor în general. Mulțumim, domnule Ciuntis. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Rucek, care este președintele grupului de lucru cu privire la Balcanii de Vest. Domnul, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu, la rândul meu, să le urez bun venit prietenilor noștri din Albania. Timp de luni, poate chiar ani, ne-am dorit să existe cooperare între partidele principale din Albania, deci mă bucur cu adevărat să vă văd pe toți trei reprezentanții uh, partidelor al partidului de, partidului de guvernământ și al partidului de partidelor din opoziție să stați la aceeași masă. Ați spus că din noiembrie încoace au avut loc foarte multe schimbări în Albania. Da, într-adevăr, în urma cooperării între uh, grupurile partidele politice principale din Albania și în urma uh, dialogului între, între partidul de guvernământ, uh, partidul de opoziție și societatea civilă am uh, asistat la progrese imense în ultimile șase luni. Ați menționat cele 12 priorități principale, planul de acțiune, grupul de lucru cu privire la reformele parlamentare. Iată, toate acestea sunt uh, aspecte importante, reforma justiției, sistemului bugetar, combaterea corupției, lupta împotriva criminalității organizate. Știți foarte bine care sunt prioritățile pentru dumneavoastră. Aș dori să mă refer la două, trei aspecte. Lacuna, slăbiciunea cea mai importantă din ultimii 2-3 ani sau poate chiar uh, de mai de mult sigur, a fost reprezentată de alegeri. De fiecare dată când au avut loc alegeri în uh, Albania, potențialul de conflict a fost foarte mare. Acum, uh, uh, înfăptuiți reforma legii electorale, v-aș recomanda să preluați recomandările OSCE, pentru că e foarte important ca legea electorală să se bucură de sprijinul tuturor partidelor politice din Albania, dar și mai important, data viitoare când vor avea loc uh, alegeri parlamentare, e important ca lucrurile să se desfășoare foarte bine ca, pentru ca comunitatea internațională, Parlamentul European să constate progrese în ce privește punerea în aplicare sau făptuirea acestei uh, reforme electorale. Înainte de aceste alegeri parlamentare, sigur că înainte veți avea alegeri prezidențiale. Nu noi vă vom dicta cine, uh, pe cine să alegeți președinte. Sigur că poporul albanez va merge la urne, dar mă alătur colegului meu dinainte. Uh, sperăm ca ambianța, atmosfera din Albania să permită alegerea unei persoane care să nu dezbine și mai mult uh, societatea și țara dumneavoastră. Cineva care să uh, aibă potențial de uniune. Ministrul de Externe a vorbit și despre uh, rolul regiunii. Într-adevăr, cred că Albania poate marca puncte foarte importante și în acest domeniu al cooperării regionale. Știm că persistă, persistă anumite probleme în Balcanii, Balcanii Occidentali și credem că Albania are un rol foarte important uh, în ce privește FIROM, de exemplu, dar și negocierile între uh, Pristina și Belgrad. Deci sper și cred că uh, politica externă a Albaniei va permite uh, progresele și în acest domeniu, pentru că Albania e o țară care nu creează probleme și ar trebui să își sporească acest rol de partener uh, fiabil, constructiv uh, pentru construcția păcii în această regiune. Aș dori să pun o întrebare, totuși. Organizațiile pentru drepturile copiilor m-au abordat spunând că încă se maltratează copiii în Albania. M-am uitat la raportul UNICEF, Children Book pentru anul 2011. Într-adevăr, se pare că mai sunt probleme în acest domeniu și nu știu dacă sunteți pregătiți pentru să uh, sunteți pregătiți cu răspunsuri la aceste uh, la, la întrebarea mea, dar aș dori, dacă se poate, să pun accentul pe această problemă și poate că în uh, agenda dumneavoastră de reforme, când uh, discutați probleme precum discriminare uh, și alte legi pentru combaterea discriminării, să nu uitați și situația copiilor. Pentru ca, într-adevăr, toată lumea să beneficieze de acest, această îmbunătățire, mai ales copiii, pentru că să nu uităm copiii sunt viitorii, viitorul Albaniei și al Europei. Deci, în fine, sper și mai târziu în acest an când veți uh, um, uh, sărbători un secol de existență. Sper că uh, raportul de progres va fi pozitiv și sper ca țara dumneavoastră, cu contribuția noastră, să facă progrese înspre statutul de candidat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rucec. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să urez bun venit delegației albaneze. Eu sunt din Olanda și în Olanda există foarte multă simpatie față de succesul dumneavoastră. Există și o serie de ONG-uri care uh, acționează în spiritul acestei simpatii. Vreau totuși să abordez două, trei întrebări mai critice astăzi. Uh, E vorba, în primul rând, despre securitatea juridică de care beneficiază cetățenii din țara dumneavoastră. Sigur că e foarte important aici independența judiciară. E important ca cetățeanul să aibă acces la serviciile de justiție. În uh, publicația Neue Züricher Zeitung se um, stipula că cetățenii albanezi trebuie să plătească 90 de euro pentru a avea acces uh, la instanță. Mulți albanezi nu își permit asta, au fost citați spunând că este scandalos să se întâmple așa ceva. În primul rând vreau să vă întreb ce se întâmplă cu accesul garantat al cetățenilor la serviciile judiciare. Nu e vorba la funcționalitatea acestora, ci pur și simplu doar de acces. Un alt aspect se referă la faptul că în urmă cu ceva timp m-am adresat comisarului pentru extindere și pentru că adesea primesc uh, foarte multe interpelări în ceea ce privește situația a sute de familii care suferă din cauza uh, răzbunării pe bază de uh, apartenență. Ce se întâmplă cu contracararea acestui fenomen al uh, răzbunării pe bază de criterii istorice? Și un alt aspect care îi preocupă pe juriști este faptul că Uh, mulți albanezi care acum sunt în Olanda se tem să se întoarcă acasă din cauza acestei sus numite răzbunări. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Vigenin. Mulțumesc, uh, mă adresez delegației albaneze mulțumindu-i pentru mesajele optimiste pe care le-au transmis, le-a transmis astăzi. E păcat că nu sunt mai mulți deputați în sală care să perceapă acest mesaj al cooperării venit din partea Albaniei. Uh, Majoritatea grupurilor politice din Parlamentul European au întreprins eforturi serioase împreună cu Comisia pentru a se ajunge la această situație. Situația din Albania e, într-un fel, un rezultat al, efectului, al uh, efortului coordonat uh, dintre instituțiile albaneze, Parlamentul European și Comisia Europeană. De cealaltă parte, suntem uh, precaut optimiști, fiindcă am vrea, într-adevăr, ca progresul să fie unul continuu, iar uh, în continuare mai există decizii importante care trebuie să fie luate. E vorba de alegerea, alegere prezidențiale care vor fi organizate și așa mai departe. Să sperăm că se va găsi un candidat în jurul căruia să se poată forma o majoritate parlamentară. Cu privire la legea electorală și reformarea acesteia, adesea discutăm despre faptul că într-o lege nouă trebuie să evităm repetarea Uh, uh, evenimentelor de la fostele alegeri generale și locale, să nu mai existe lacune în această nouă legislație. Pentru asta trebuie să discutați foarte atent noul proiect de lege, fără a-l amâna prea mult. Așa că încercați să accelerați uh, lucrurile. Și mai am o întrebare care nu e legată foarte mult de situația din Albania. Domnule Hegina, poate ne puteți uh, răspunde dumneavoastră cu privire la modul în care tensiunile etnice din Macedonia afectează Albania. Cum sunt reflectate acestea în Albania? Vă întreb asta, fiindcă dacă vă uitați la regiune în ansamblul ei, simțiți automat că există un soi de instabilitate generată din anumite părți ale Balcanilor de Vest. Sper ca Albania să fie una din acele țări care să contracareze aceste valuri de tensiune interetnică pentru a menține stabilitatea, a o consolida și a fi în măsură să uh, aibă un rol stabilizator care este foarte important, mai ales acum, pentru că avem uh, problema Kosovo și problema Macedonia. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vigenin. Ultimul intervenient este domnul Cristogelos. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am o întrebare în legătură cu cele 12 priorități cheie. Nu se face trimitere la protecția mediului în niciuna din acestea iar eu cred că trebuie să includem și această prioritate, pentru că protecția mediului înconjurător nu este un lucru important doar din punctul de vedere al mediului, ci e un factor de cooperare la nivelul societății și între diferitele țări din regiune. Eu cred că trebuie să acordăm mai multă importanță protecției mediului și în Albania. Mulțumesc! Mulțumesc, aceasta a fost ultima intervenție din partea membrilor Comisiei Parlamentare. Dau cuvântul acum invitațiilor noștri. Mai întâi, vicepremierul Hasinasto. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor eurodeputaților care au uh, lăudat eforturile Albaniei și care au uh, cântărit într-o manieră optimistă ceea ce facem noi Uh, cu privire la progresul țării noastre. Asta pentru a atinge obiectivele fixate pentru acest an, și anume să devenim un stat candidat uh, la Uniunea Europeană. Doresc de asemenea să vă mulțumesc și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și care doresc a um, obține un răspuns de clarificare în ceea ce privește procesul de apropiere a Albaniei de Uniunea Europeană. Mă refer aici cu precădere la cele 12 priorități și chestiunile pe care le comportă acestea. E vorba de planul de acțiune pentru integrare. În termeni mai concreți, doresc să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate. În primul rând, domnul Ciuntis s-a referit la alegerile prezidențiale. Voi încerca să exprim poziția noastră pe acest subiect. Iată care este opinia generală. Se crede că va fi un proces matur, unul negociabil, care respectă litera Constituției. Pot să spun asta în ceea ce privește procedura normală de alegere a președintelui, dar uh, se va respecta Constituția și în spiritul acestea, și anume vom alege acel președinte care este deasupra partidelor, care e, într-adevăr, în măsură să ducă la bun sfârșit sarcini instituționale foarte importante, e vorba de chestiuni de securitate națională, probleme judiciare, afaceri externe, etc. Deci suntem dispuși să realizăm acest obiectiv. Deocamdată există un proces de uh, dezbatere între partidele parlamentare. Iar în curând, premierul, ca lider al majorității, va iniția procesul negocierilor cu toate partidele parlamentare. Nu putem decât să așteptăm și să fim convinși de faptul că procesul va fi unul matur, în uh, deplină concordanță cu litera și spiritul Constituției noastre. Cu privire la reforma electorală și modul în care se desfășoară, Doamna Bregu a spus că chiar acum Comisia pentru reforma Electorală se întrunește și uh, ia o decizie cu privire la câteva din obiectivele prestabilite. Cam 95% din toate amendamentele au fost dezbătute și există acord pe marginea lor. Există acum negocieri în ceea ce privește Comisia Electorală Centrală. E un proces în derulare, iar rezultatul acestor reuniuni de negociere va fi unul pe care vi-l vom prezenta într-un raport. Comisia Centrală Electorală uh, reprezintă un subiect care va fi dezbătut pe mai departe, dar ce pot să vă spun este că există disponibilitate de a uh, finaliza toate chestiunile pendinte în concordanță cu cele mai bune practici, cu standardele internaționale și în deplină concordanță, desigur, cu recomandările OSCE ODIR. Cu privire la recensământ, domnule Ciuntis, dacă bine am înțeles, mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește rezultatul recensământului. Vom avea rezultatele prin septembrie. E vorba de un recensământ care a fost uh, desfășurat uh, la standarde internaționale. Au fost implementate cele mai bune practici. Referitor la întrebarea domnului Rucek, niciodată nu am avut de-a face cu o asemenea formă de abuz, dar cu siguranță suntem acolo pentru a îmbunătăți protecția copiilor, protecția minorilor. Există mai multe actele normative pe acest subiect. Deja s-a adoptat legislația cu privire la dreptul copiilor, avem o legislație pentru protecția copiilor pentru perioada 2012-2015. Pe scurt, avem <coughs> un fond juridic pentru a acționa și de, asem- de asemenea am avut și un prim consiliu în ceea ce privește dreptul copiilor și protecția copiilor. În continuare vom trata toate aceste subiecte pentru a proteja drepturile minorilor. Cu privire la securitatea juridică și accesul la servicii juridice, orice cetățean e liber să acceseze sistemul judiciar, să se să facă apel la serviciile oferite de acest sistem, nu se face nici o discriminare între cetățeni sau între diferitele grupuri de cetățeni. Și acum, cu privire la uh, răzbunări. Cifrele de astăzi sunt puțin exagerate, cazurile sunt din ce în ce mai reduse. Și să știți că acest subiect a făcut obiectul cererii de azil de multe ori. Există cazuri concrete unde am acționat uh, uh, împreună cu Suedia. Încercăm pe cât putem să informăm mai bine cetățenii în ceea ce privește posibilitatea de a invoca motivul răzbunării pentru a demara procesul obținerii azilului în diferite state europene. Eu cred că avem rezultate tangibile, iar acum, după cum am spus, contracarăm acest fenomen. Deocamdată într-adevăr Acestea sunt rezultatele pe care le-am obținut. Vreau să vă spun că în anul 2011, potrivit uh, statisticilor oficiale ale poliției albaneze, avem doar 5 cazuri de vendetă, de răzbunare. E un fenomen pe care nu vrem să-l identificăm uh, în niciun strat al societății și oricum vreau să vă spun că în realitate cazurile sunt uh, mult reduse față de trecut. Concret, mă adresez domnului Vigenin care mi-a adresat o întrebare cu privire la impactul tensiunilor interetnice din uh, Macedonia asupra Albaniei. Urmărim cu atenție sporită evoluțiile din Macedonia și nu apreciem deloc exacerbarea retoricii pe anumite subiecte care mai mult sau mai puțin au un fond etnic. Eu cred că trebuie să definim ce fel de incidente, ce fel de infracțiuni trebuie să fie adresate pe dreptul uh, penal. Noi asta vrem, de fapt. Vrem ca instituțiile de uh, implementare a actelor normative să fie bazate doar pe considerente normative și nu pe alte criterii. Impactul asupra țării mele ar fi faptul că există o retorică împrumutată de la aceste evenimente, o retorică minimă uh, la care fac apel partidele extraparlamentare dar instituțiile din Albania sunt foarte ferme. Noi descurajăm aceste evenimente și cu siguranță societatea macedoneană trebuie să depășească aceste tensiuni și să uh, acționeze pe o platformă mai amplă care pune bazele coabitării și integrării sociale. E o platformă care pune bazele Um, evoluției cât în vederea aderării. Mulțumesc! Vicepremierul reia răspunsul. Cu privire la întrebarea adresată despre protecția mediului. În continuare, noi vrem să îmbunătățim legislația alinind-o la achiul comunitar pentru protecția mediului, pentru uh, gestionarea deșeurilor, pentru protecția resurselor naturale, uh, calitatea aerului și așa mai departe. Sunt lucruri pe care noi le considerăm foarte importante pentru Albania. Suntem de părere că Mediul înconjurător e un factor crucial în dezvoltarea durabilă a țării. E o preocupare permanentă a guvernului albanez, lucru care se reflectă pe deplin în temeiul juridic uh, pentru sectoarele mai sus menționate. Sunt convins că rezultatele vor apărea, ceea ce pot spune acum este că opinia generală e că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, atât ca politică, cât și ca acte normative și implementare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule vicepremier. Uh, doresc și ceilalți invitați să spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, eurodeputaților pentru feedback, pentru sugestii mm, în ceea ce privește progresul Albaniei. Nu sunt în uh, măsură să interpretez ceea ce ați spus dumneavoastră, pot doar să spun că ascultând toate intervențiile din sală, am impresia generală că așteptați rezultate tangibile de la Albania. Cel puțin asta am înțeles eu. Și ne acordați uh, prezumția de nevinovăție. Veți aștepta cu siguranță următoarele reuniuni când vom putea veni în fața dumneavoastră pentru a vorbi la trecut, pentru a vorbi despre lucruri pe care într-adevăr le-am înfăptuit. e evident că există patru mari domenii unde e nevoie de mai multă muncă. Reforma electorală e unul din aceste subiecte. Nu vreau să discut uh, în termen de uh, marjă de amendamente adoptate, în termen de statistici și așa mai departe, fiindcă eu cred că procesul electoral a fost uh, veriga slabă uh, în alegerile locale. Noi acum facem tot posibilul pentru a evita astfel de evenimente pe viitor. Același lucru e valabil și pentru reforma parlamentară, unde există două probleme pendinte. Și noi uh, nu putem decât să sperăm că, într-un fel sau altul, vom reuși împreună cu majoritatea uh, care guvernează să rezolvăm problema. Eurodeputatul din uh, Olanda mi-a adresat o întrebare cu privire la accesul la justiție. E un aspect extrem de important, e foarte critic, lucru care e subliniat și în raportul Comisiei Europene. acasă am uh, un parlament din care fac parte și unde pot să fac politică. Nu am venit aici ca să fac aceeași politică. Am votat legea de dragul uh, implementării adevărului, dar noi credem că problemele cu care se confruntă sistemul judiciar albanez sunt de fapt mai mari decât atât și sunt mult mai complexe, nu se rezumă la accesul la justiție, care sigur e un element uh, foarte, foarte critic și care trebuie adresat ca atare împreună cu alte acte normative. E vorba de acte normative care trebuie mai întâi adoptate și apoi implementate. Și apoi a existat o întrebare cu privire la uh, respectarea drepturilor omului, politici uh, antidiscriminatorii față de cei de etnie romă și față de persoanele cu dizabilități. Facem tot posibilul astfel încât să acordăm sprijin politic guvernului în furnizarea de rezultate tangibile. Eu cred că lucrurile trebuie să evolueze în așa fel încât să avem o, rezultate bune pe cele 12 priorități. Rezultate esențiale pentru ca țara noastră să fie un stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult uh, invitațiilor din Albania. Nu pot decât să vă urez mult succes în ceea ce faceți pentru țara dumneavoastră. Vrem ca alegerile prezidențiale să fie democratice, echitabile, libere, astfel încât să puteți uh, celebra, într-adevăr, așa cum trebuie și cum uh, merită Albania, aniversarea independenței. Vă mulțumim pentru prezență. So, colleagues, we have the last... Dragi colegi, am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru această după-amiază, un punct uh, foarte important pentru că e vorba de bani. Bugetul pe 2013, mandatul pentru... pentru trialog. Okay. This will be uh, the first exchange Va fi un prim schimb de opinii la FED pentru bugetul pe 2013. Comisia și-a prezentat proiectul de buget la finele lui aprilie și previziunile pentru 2013. Obiectivul dezbaterii de astăzi este de a emite un aviz pentru uh, delegația parlamentară care va organiza o primă rundă de negocieri cu Consiliul pe bugetul pe 2013. E un aviz preliminar uh, E avizul nostru pentru bugetul pe 2013, care uh, va veni mai târziu. Raportor este doamna machi. Iar raportor la buget, raportor pe bugetul general, este domnul Giovanni Lavia.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 Mai întâi de toate, dați-mi voie să um, cer scuze pentru calendarul foarte strâns. Avizul la VIA ne-a parvenit săptămâna trecută. Și uh, Tocmai de aceea am avut nevoie de ceva timp pentru a mă familiariza cu propunerile domniei sale și iată că acum avem de-a face cu un calendar foarte strâns. Însă, să nu uităm că avem experiență în domeniu, raportorii se, se cunosc între ei și uh, pe baza acestei bune cooperări ce domnește în Parlamentul European vom putea ajunge rapid la vot. Mai întâi, așa ca informații generale, pot să vă spun că atmosfera aceasta în care trăim astăzi este complet diferită de atmosfera cu care ne confruntam în anii trecuți. Acum ne confruntăm cu uh, programe de austeritate, cu bugete restrânse în majoritatea statelor membre și uh, dacă Uniunea Europeană cere austeritate și economii din partea statelor membre, atunci e clar că, la rândul său, Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu uh, pozitiv în acest sens. Prin urmare, nu mai putem cere bani uh, permanent din partea statelor membre, ci trebuie să ne limităm cheltuielile. Bine, asta este o provocare, însă s-ar putea să fie, să aibă o, un efect pozitiv. De ce? Pentru că acum trebuie să ne gândim clar la la aspectele strategice pe care trebuie să le rezolvăm cu ajutorul banilor pe care le avem la dispoziție. În uh, momentele de bogăție și bunăstare nu trebuie să ne gândim prea mult la priorități neapărat. Dar acum trebuie să stabilim tocmai aceste priorități. Priorități priorități care uh, trebuie să fie bine alese. Sper din tot sufletul ca Uniunea Europeană să, să facă alegerile potrivită uh, potrivite în domeniul uh, PESC și că aceste priorități vor da într-adevăr re- rezultate. Aceasta este așadar imaginea de ansamblu. Acum însă pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, Comisia AFET are misiunea de a transmite un mesaj politic cât se poate de clar, un mesaj politic cât se poate de bine argumentat. Pornind de la situația economică cu care ne confruntăm, e clar uh, că politica externă și de securitate comună nu poate neapărat să stea în centrul uh, priorităților europene. Însă, cu toate acestea, uh, Comisia noastră ar trebui să arate clar importanța PESC și importanța atingerii uh, Uh, obiectivelor PESC. Acum ne confruntăm, sau suntem la începutul unui ciclu de șapte ani foarte, foarte important. Nu sunt sigur însă că toate nevoile bugetare au fost uh, luate în considerare într-o manieră potrivită. În ciuda problemelor de creștere, nu trebuie să uităm de importanța PESC. Da, e drept, situația e delicată, e sensibilă, însă cu toate acestea, cred că ar trebui să ne punem întrebarea următoare. În ce măsură sectoarele sprijinite de către Uniunea Europeană uh, sunt într-adevăr potrivite au fost uh, potrivite până în momentul de față. Să ne gândim, spre exemplu, la ajutorul bugetar oferit Turciei. Turcia este un stat care are o creștere economică uh, anuală de vreo 10%. Deci hai să vedem dacă acest sprijin bugetar european veșnic crescând este direcționat în direcția potrivită. Și uh, mai există un, uh, un aspect esențial pe care trebuie să-l pun în discuție și anume transparența bugetului. Cetățeanul de rând, dar și europarlamentarul, pot cu greu să evalueze efectele uh, fondurilor oferite politicii externe. Deci e important ca toată lumea să înțeleagă clar cum sunt uh, furnizate fondurile și să înțeleagă de asemenea clar în ce măsură aceste fonduri sunt uh, sunt bine utilizate și care sunt rezultatele obținute prin utilizarea lor. Um, bine, dacă noi, europarlamentarii, știm câți bani merg în ce direcție, nu știm neapărat în ce măsură aceste fonduri dau rezultate. Și să nu uităm că vorbim aici despre banii noștri ai tuturor și tocmai de aceea e important să știm care sunt efectele obținute prin intermediul folosirii acestor fonduri. Tocmai de aceea am putea să ne gândim dacă nu e nevoie de mai multă transparență în domeniul bugetului. E clar că avem nevoie de o bună colaborare în acest domeniu. De fapt, colaborarea trebuie să stea la, la baza tuturor acțiunilor noastre și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că putem evalua rezultatele obținute. În cadrul acestui tri, eh, trialog, însă, se va discuta despre guvernanța bugetară potrivită. Lucrul acesta este important. Comisia Europeană nu trebuie să introducă, să folosească instrumente artificiale pentru uh, pentru a mulțumi pe toată lumea. Nu avem nevoie de valori cât se poate de raționale pentru absolut toate domeniile incluse în, în buget. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru uh, comentarii încă de pe acum și uh, sper că vom ajunge la un rezultat uh, bun în curând. vă mulțumesc, doamnă Iatemachi. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Trecem acum la raportorii din umbră. PP, domnul Galer. Doam, domnule președinte, doamnă Iaten Machi, aveți dreptate, limba maternă este foarte importantă și tocmai de aceea voi vorbi în germană. Toată prezentarea făcută de doamna Machi ne arată cât se poate de clar că în momentul de față trebuie să facem tot ce ne stă în putință, uh, mai puțin însă să cheltuim bani uh, într-o manieră care ar putea fi percepută drept negativă și futilă de către opinia publică. Întotdeauna, chiar dacă avem uh, de-a face cu o criză sau nu, trebuie, uh, bineînțeles, să avem o atitudine cât se poate de rațională în ceea ce privește utilizarea fondurilor, însă, în momentul de față, trebuie să fim mai atenți chiar decât în trecut. Nimeni nu poate tăgădui acest fapt. În același timp, uh, în mulți ani de când sunt membru al Parlamentului European, am văzut cât se poate de clar că în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, am avut de-a face veșnic cu o subfinanțare cronică. Noi ne dorim, nu e așa, să avem un rol important la nivel uh, mondial. Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană este relevantă și că își poate proteja propriile interese. Însă, pentru a face lucrurile acestea, bineînțeles că trebuie să oferim uh, politicii externe fondurile necesare. Însă problema Uh, în domeniul politicii externe, spre deosebire de uh, programele cadru uh, pentru cultură sau educație, este aceea că politica externă este întotdeauna surprinzătoare. Niciodată nu putem planifica și previziona uh, Uh, absolut tot ceea ce s-ar putea întâmpla la nivel mondial. Nu putem prevedea izbucnirea unui conflict, nu putem prevedea uh, durata unui conflict și tocmai de aceea eu cred că în acest context, în acest aviz, ar trebui să uh, formulăm altfel lucrurile. Spre exemplu, pentru ca Uniunea Europeană să aibă într-adevăr un rol activ la nivel mondial, e necesară alocarea de fonduri uh, potrivite acestui, acestei ambiții. Deci, poate că am put, ar trebui să, să adăugăm și această formulare în avizul uh, nostru. Iar în ceea ce privește reducerile bugetare, Poate că nu ar trebui să vorbim neapărat despre o abordare generală, ci mai degrabă despre o abordare uh, care să fie orientată spre atingerea unor uh, obiective, target-oriented approach. În plus, sunt de acord că ar trebui să sprijinim uh, poziția Comisiei. Uh, și anume, uh, Comisia cerea ca acele programe care nu dau rezultate până în momentul de față să nu mai fie la fel de bine finanțate și pe viitor. Însă, dacă e să, să înțelegem 100% această abordare și această propunere a Comisiei, trebuie să primim în mod clar uh, elemente, informații suplimentare cu privire la aceste programe pe care Comisia le consideră a fi uh, uh, insuficiente. De asemenea, e important ca și în ceea ce privește parteneriatul estic și parteneriatul uh, pentru sud să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Deci aceste două parteneriate ar trebui să fie identificate și menționate expres. Uh, cel puțin din punctul meu de vedere. Acum, din câte am înțeles, Comisia dorește o scădere a fondurilor pentru parteneriatul uh, pentru Sud cu 3%. Nu știu dacă această propunere este neapărat uh, cea mai potrivită. Bine, acum discutăm despre primăvara arabă și rezultatele obținute în urma prim- primăverii uh, arabe, însă chiar dacă acesta este chiar dacă contextul este oarecum neclar, nu cred că semnalul pe care l-am transmite prin reducerea fondurilor pentru această regiune a lumii ar fi unul pozitiv. Eu cred că trebuie să avem, să acordăm mare atenție Sudului și să investim în Sud pentru ca uh, statele de acolo să, se, să evolueze în uh, direcția cea bună. Însă e important ca și parteneriatul estic să primească atenția pe care o merită. La punctul uh, 4 și uh, în uh, trecut uh, am avut experiența um, în care inițial ceream fonduri mai puține pentru autoritatea pal palestiniană, dar mai apoi, prin scrisori de rectificare, cre creșteam uh, Um, fondurile alocate. Eu cred că ar trebui să, să, să reformulăm aici, astfel încât din noua formulare să reiasă faptul că vom face tot ce ne stă în putință pentru a sprijini autoritatea palestiniană. La punctul 5, uh, în ceea ce privește politicile arctice și dimensiunea nordică, cred uh, că ar, ar, am putea din nou îmbunătăți uh, formularea astfel încât ea să se refere la absolut toate statele din nord, să nu, să nu uh, folosim doar uh, dimensiunea nordică și uh, dimensiunea arctică, pentru că astfel restrângem oarecum domeniul de aplicare. La punctul 6 e clar că Uniunea Europeană și uh, ambițiile sale de lider la nivel mondial trebuie să fie sprijinite. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc, domnule Galer. Acum, doamna Muniz, în numele socialiștilor și democraților. Bueno, yo estoy muy sorprendida. Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde foarte tare acest aviz prezentat de doamna Iatelmechi, care a prezentat la elaborarea ultimului aviz cu privire la afacerile externe și la chestiunile bugetare. Cu toții suntem de acord că trebuie să menținem disciplina bugetară. Însă credem și că această disciplină bugetară nu trebuie să înseamnă că trebuie să renunțăm pur și simplu la orice obiectiv. Și aici e vorba de dorința noastră ca Uniunea Europeană să rămână un uh, interlocutor uh, viabil la nivel mondial. Uh, anul trecut am avut un avizul de care vorbim e avizul comisiei noastre care va fi transmis uh, pentru trilog și aici există o contradicție totală cu ce am spus de-a lungul anilor. Domnul Galer ne-a uh, spus acest lucru. La punctul 4, cu toții știm că uh, această linie nu este suficient de uh, importantă. Dacă dorim o politică externă, atunci ar trebui să avem și banii pentru Uniunea Europeană. Sigur, transparența e un principiu cu care cu toții suntem de acord. Doamna Ietemachi uh, se refera la acest lucru, dar nu înseamnă că vorbim de, când vorbim de transparență că avem uh, mai, multe, mai mulți bani. Nu, trebuie să, uh, să cheltuim acești bani la, mod mai, la modul mai vizibil, nu să reducem fondurile nu putem spune și că trebuie să reducem fondurile în aceste vremuri de austeritate. Cred că nu ar trebui ca revendicările legitime ale Uniunii Europene de a fi un actor important la nivel mondial să rămâne valabile. Deci nu cred că trebuie doar să ne mulțumim să constatăm că rolul nostru scade. Sigur că atunci când uh, se vorbește de reducerea fondurilor pentru programele care nu au uh, uh avut bani uh, cheltuiți cum trebuie, dar trebuie să încercăm să îmbunătățim gestiunea financiară a acestor programe și atunci când programele nu funcționează bine, ar trebui să îmbunătățim Uh, funcționarea lor, dar nu cred că trebuie să fim de acord cu principiul unor reduceri transversale. Un alt element care ne îngrijorează, sau cel puțin pe mine mă îngrijorează foarte tare. La punctul 2, raportor spune că Comisia crește în mod artificial anumite propuneri la categoria 4 pentru ca concilierea în cadrul dialogului tripartit să fie înlesită. Nu, nu e așa. Comisia vine cu aceste cifre în urma calculelor pe care le-a făcut, în, iar acest, în, în comisia noastră, de-a lungul anilor, am spus că am dorit să avem o finanțare suficientă pentru aceste categorii. Ceea ce nu înseamnă însă că putem porni de la premisa că dacă uh, avem uh, suficienți bani, negocierile vor fi mai ușoare. În orice caz, nu cred că uh, formularea actuală e bună. Sunt de acord cu domnul Galler cu privire la punctul 5. Uh, dimensiunea nordică, dimensiunea arctică sunt foarte importante, dar trebuie, ar trebui să, cred că ar trebui să menționăm și alte dimensiuni ale politicii externe care sunt la fel de importante. Politica de vecinătate cu Sudul, inclusiv implicarea Americii Latine, uh, strategia UE 2020, toate aceste aspecte ar trebui să figureze în raport, ca și alte elemente care fac parte integrantă din politica externă a Uniunii Europene. Procesul de pace din Orientul Mijlociu și finanțarea pentru acest proces sunt de acord de ac- cu domnul Galler că de această dată ar trebui să, uh, pro- să procedăm diferit. Aș dori să-i mulțumesc doamne pentru eforturile depuse pentru acest aviz Evident, oricare ar fi rezultatele, trebuie să mulțumim uh, raportorilor pentru tot ce fac, dar cred că ar fi trebuit să fi formulat exact pe invers. În orice caz, e clar că am dorit să avem o negociere de calitate în cadrul dialogului tripartit și cu Comisia de Bugete. Domnul Avia, de la Comisia de Bugete, are o linie care este mai uh, favorabilă comisiei noastre decât chiar doamna Iatemachi, care face parte din comisia noastră. Mulțumesc, doamna Muniț, în numele verzilor, doamna Bratner. Mulțumesc. Mulțumesc. Am de făcut câteva comentarii. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru documentul de lucru. Am câteva întrebări. La primul aliniat, se spune că vrem să nu uh, avem reduceri inutile, eventual să spunem unde putem să avem scutiri bugetare. Nu putem să spunem vom face reduceri bugetare fără a menționa exact unde. Ce vrea doamna Iatenmachi exact cu acest aliniat? Să fie mai specifică, să pot accepta și eu un asemenea aliniat. Alminter mi se pare destul de dificil. Cu privire la al doilea aliniat, sunt de acord cu problema ridicată de doamna Muniz. Nu știu unde este această creștere artificială. Cred că ar trebui să o specificați dumneavoastră, să ne spuneți exact unde există o art creștere artificială. Și cred că ar trebui din nou să fim puțin mai clari. După cum am spus, eu nu, am, nu resping aceste alineat, ci mai degrabă solicit o clarificare. La 3. În ceea ce privește creșterea uh, creditelor, spune că în ceea ce privește creșterea creditelor acordate, se salută um, evoluțiile din uh, Est, dar nu se face trimitere la Sud și mă surprinde acest fapt. Eu cred că ar trebui să avem o relație echilibrată în modul în care tratăm estul față de sud și invers. Și dacă există vreun motiv pentru care sudul nu apare, care este acesta? Mai am câteva întrebări cu privire la subfinanțare. Cu privire la politica de vecinătate, mie mi se pare că acolo nu avem suficiente fonduri. Și un alt aspect care lipsește din uh, proiectul de aviz este următorul. Uh, să specificăm costurile Serviciului European de Acțiune Externă. Se discută despre, 5, despre creșterea de 5,7%. Dar trebuie să vedem exact de unde vine acest, acest uh, procent. Eventual, putem să vedem cum anume putem să creștem posturile A de 14 de la 108 la 119. Se discută despre asta, bun, dar eu vreau să înțeleg de ce avem nevoie de posturi în plus A de 14. La celelalte categorii nu sunt prevăzute creșteri ale numărului de posturi. Am o, așadar, aceasta este o întrebare concretă. De ce trebuie să fie astfel? O creștere cu 11 Uh, la posturile de AD14. Cu privire la buget, e vorba de serviciul de securitate în delegațiile externe. Și e vorba de o creștere cu 30% a finanțării acestor servicii. În ce țări s-au scumpit aceste servicii atât de tare încât e nevoie de această creștere și ce valoare au uh, contractele? Vreau să salut, de asemenea, faptul că banii pe care i-am uh, pus la dispoziția proiectului pilot pe 2 ani pentru uh, contracararea conflictelor au fost bani utilizați, proiectul a fost finalizat, salut acest fapt. Bun, dar acestea sunt uh, lucrurile pe care aș, ca, despre care aș dori să fie clarificate. Și să știți că noi vom depune și amendamente. La început, uh, dacă, vreau să vă spun că toate acestea sunt întrebări simple și dacă puteți să le tratăm ca atare, atunci nu vom avea probleme. Mulțumesc foarte mult, doamnă Brandner. Acum vreau să dau cuvântul din nou doamnei raportor, dacă dorește să facă comentarii uh, cu privire la spusele raportorilor din umbră. Doamne Iatemachi, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru comentarii. Mulțumesc pentru observațiile făcute. La unele dintre ele mă așteptam. Și cred că până la următoarea reuniune voi uh, reuși să obțin un document de lucru care să se bucure de un sprijin mai larg. în niciun fel nu voi uh, pierde din vedere rolul Uniunii Europene în acest domeniu. Poate că dumneavoastră vreți să vă, să întreb, întrebați care este rolul global al Uniunii Europene acum, dacă avem unul. Într-adevăr, dacă e să ne axăm pe acest subiect, atunci pe rolul Uniunii Europene în plan internațional, atunci vom putea să ne profilăm mult mai bine. Dar a cheltui mai mulți bani nu înseamnă neapărat a îndeplini sarcinile mult mai eficient. Se poate să însemne și asta, dar nu în mod obligatoriu. Așa că, în ceea ce mă privește pe mine, din punct de vedere bugetar, e necesar să dezbatem care e rolul Uniunii Europene în aceste vremuri s-a redus și se reduce în continuare. Așa că e necesar să ne întrebăm câtă influență politică avem și cum trebuie să o utilizăm. Și apoi, se pune întrebarea unde să facem reduceri bugetare. Un alt subiect pe care trebuie să îl analizăm unde aproape. Ați menționat uh, primăvara arabă. M-ați întrebat de ce nu o menționez. Nu am menționat-o, dar nu cred că ar trebui să uh, reducem uh, alocările pentru Palestina, spre exemplu, pentru acea parte a lumii. Pentru a arăta că putem să influențăm situația. Dacă vorbim despre vara arabă, e clar că trebuie să fim prezenți acolo și atunci se pune problema securității și a cheltuielilor sporite pe securitate. De asemenea, cred că e bine să investim în prevenirea conflictelor. Acesta e, ar fi un lucru pe care Uniunea Europeană s-ar putea axa mai mult, să încerce să influențeze să aibă, să, să exercite o influență sporită prin aceste politici. Poate că așa am reușit să abordăm mult mai eficient problemele menționate de colegii mei. Voi ține cont de, com- de comentariile făcute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Iatenmachi. Câteva comunicări acum cu privire la calendar. Termenul de depunere a amendamentelor mâine la Uh, ora prânzului, uh, acestea vor fi depuse doar în limba engleză din cauza constrângerilor de timp. Un alt punct de informare se referă la următoarea reuniune, mâine, 15 mai, de la uh, orele 17 la 18 și 15 vom discuta despre situația politică din Libia. Doamnă Muniz, dorea să spuneți ceva? Da, o chestiune de procedură. Eu vreau să îmi exprim dezacordul față de ordinea de zi. Nu e nimeni aici ca să vorbească despre buget, nimeni de la Comisie sau de la Consiliu. În mod normal, când avem o asemenea dezbatere, trebuie să vină cineva de la Comisie și să prezinte poziția Comisiei, nu-i așa? Asta ar fi, acesta ar fi uh, primul comentariu. Și în al doilea rând, în ceea ce privește depunerea de amendamente și procedura per ansamblu, vreau să vă spun că sta, ă, formularele standardizate pentru depunerea amendamentelor încă nu au sosit. Astăzi a fost prezentat proiectul de aviz, mâine deja trebuie depuse amendamentele. Și dacă tot mi-ați dat cuvântul, vreau să fac câteva comentarii despre conținut. Unde se pot face economii? În anul 2011, Israelul a distrus construcțiile palestiniene uh, finanțate cu bani europeni. Și atunci uh, vă întreb, de ce nu investim în acele instrumente care vizează pacea și nu măsuri de securitate? Termenul de depunere a amendamentelor ar trebui să fie mai lung. Ar trebui să avem suficient timp ca să avem o dezbatere amplă, astfel încât să constatăm exact care sunt uh, opine, opiniile acestei comisii parlamentare pe niște puncte concrete. E vorba de un aviz care să ilustreze întreaga opinie a comisiei noastre parlamentare. Președintele, o clarificare. Termenul uh, de predare a amendamentelor pentru mâine este pentru mandatul uh, de negociere la trialog, nu pentru avizul la buget. Acesta va fi mai târziu. Noi nu amendăm acum avizul pentru buget. Da, dar eu totuși sunt de acord cu doamna Muniz. Am primit documentul de-abia miercurea trecută și n-a trecut nicio săptămână înainte de termen. E cam la limită. I was advised by... M-am consultat cu secretariatul și mi s-a spus că trebuie să votăm pe 24 mai. Așa că, oricum, nu mai avem suficient timp la dispoziție pentru amendamente. Can I say very realistically, we... În termeni realiști, vreau să vă spun că noi nu vom negocia Uh, joi, vineri, vom negocia săptămâna viitoare la, cu raportor din umbră, așa că are nicio, nu face nicio diferență termenul de predare a amendamentelor săptămâna aceasta, dar pentru noi contează dacă avem termenul mâine sau miercuri. Pentru noi asta contează. Ok, I leave this uh, uh, to... Can we agree on Wednesday? So. Suntem de acord uh, cu privire la miercuri? Da, miercuri la ora prânzului va fi totuși termenul de depunere a amendamentelor. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Vă doresc o după amiază plăcută, o seară plăcută și ne revedem mâine. La revedere!